Thank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 Dragi colegi, dragi colegi, dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea noastră. Mă bucur că după reuniunea de ieri uh, v-ați reîntors și astăzi, aproape cu toții. Îl salut în mod special pe comisarul nostru, domnul Verheugen, care se ocupă de domeniul politicii industriale. Spusesem chiar la începutul întâlnirilor noastre că acest, această temă va fi una dintre principalele noastre priorități în următorii ani, cu ce măsuri uh, vom putea veni și noi să contribuim și de aceea mă bucur că domnul Verhoeven a acceptat invitația noastră la începutul legislaturii noastre pentru a ne face o scurtă introducere, de prezinte câteva din uh, ideile sale. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domn. Permiteți-mi, domnule președinte, să vă felicit uh, pentru alegerea dumneavoastră ca președinte a acestei comisii importante și să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că vă veți ocupa și în cursul acestei perioade legislative cu această temă foarte importantă a politicii industriale, la care aș dori să mă refer și astăzi. Ceea ce reprezintă, de fapt, uh, un domeniu nou al activităților noastre a existat ca tematică și anterior în Uniunea Europeană, însă era o măsură protecționistă și intervenționistă. Asta nu mai este viziunea noastră despre politica industrială astăzi, ci dorim și avem nevoie de o industrie puternică și competitivă și performantă pentru a putea avea și un sector al serviciilor performant și de aceea dorim să creăm pentru acest uh, sector industrial cele mai bune condiții cadru, însă nu dorim să intervenim în deciziile antreprenoriale. Industria europeană se află într-una din cele mai uh, dificile crize ale ultimelor decenii, începând cu vara trecută. Producția industrială s-a aflat la un moment dat în cădere liberă <clears throat> în ultimul trimestru din 2008 uh, și primul trimestru anului 2009. Asistăm acum uh, la câteva semne de stabilizare a producției industriale, însă uh, am revenit la nivelul anului 2007. De aceea va trebui probabil să aibă loc uh, adaptări structurale, preluări, fuziuni, dar, din păcate, și a unor um, întreprinderi care vor dispărea de pe piață. Riscul este destul de accentuat, în special în ceea ce privește IMM-urile și uh, industrie, companiile furnizoare. <clears throat> În cursul crizei, piața internă s-a demonstrat uh, a fi surprinzător de stabilă și rezistență față de intervenții protecționiste. Cred că am reușit uh, noi, instituțiile europene, să evităm o revenire la um, socialismul european. Cred de asemenea că am reușit și să facem în așa fel încât uh, programele pentru stimularea conjuncturii economice care au fost uh, puse în aplicare de statele membre să nu devină programe de subvenționare clasice, ci programe care să servească obiectivelor uh, de politică industrială pe termen lung și până la urmă a fost vorba de investiții anticipate în uh, domeniile de care avem nevoie în cercetare, în educație, în infrastructură. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm uh, în mod pozitiv faptul că acele întreprinderi care generau creștere încă mai există. Este valabil uh, această afirmație, în special pentru anumite piețe din uh, Europa Centrală. Și e vorba în special de acele produse și servicii care reușesc, uh, tot produsele inovatoare care reușesc să creeze tot mereu piețe noi. Acum, ca și aspect negativ, uh, în ceea ce privește domeniul bancar, uh, chiar dacă criza a trecut, uh, trebuie să fim conștienți că în continuare ne vom lovi de greutăți în ceea ce privește finanțarea afacerilor în derulare, a proiectelor în derulare. Aceasta fiind situația în general, ne confruntăm acum cu întrebarea uh, ce e de făcut în următorii ani și cred că aici trebuie să ne reamintim ce am învățat în ultimii ani și unde am constatat deficite și deficiențe. Aici aș dori să remarc că o chestiune cheie pentru competitivitatea noastră viitoare o reprezintă capacitatea noastră de inovație. Această sarcină care ne revine este și mai urgentă în momentul de față, pentru că nu trebuie să creăm doar o economie bazată pe cunoaștere, ci trebuie să stimulăm și industria care industria cu un uh, procentaj mic de dioxid de carbon. Comisia Europeană a um, făcut în săptămânile trecute un, uh, un raport, un document cu privire la capacitatea noastră de inovație, constatând că Per ansamblu, situația nu este mulțumitoare. În această comunicare a Comisiei veți vedea că se remarcă aspectele negative, faptul că proiectele sunt prea complicate și prea birocratice și că până la urmă nu cheltuim suficiente fonduri, că mai există deficiențe în ceea ce privește comercializarea de inovații noi. Următoarea comisie va trebui ca după modelul um, Small Business Act, care reprezintă un nou instrument pentru comisie, să urmărească un pachet uh, integrat care să cuprindă atât legislație cât și implementare de proiecte. De aceea cred că în următorii ani vom asista și la un European Innovation Act care va avea menirea să pună lucrurile în mișcare în acest sens pentru că constatăm că alte state din lume se concentrează prioritar asupra acestui domeniu, în special Statele Unite, care Um, unde în luna august a acestui an s-a publicat o nouă strategie, strategie în domeniul uh, inovației care este deosebit de ambițioasă. Se sublinează acele tehnologii cheie, acelea despre care noi credem că trebuie să le stăpânim la începutul secolului 21 pentru a rămâne competitivi pe piața mondială. Când spun a le controla, nu mă refer doar la activități de cercetare-dezvoltare în domeniu, ci și de aplicarea lor concretă pe teritoriul european. <clears throat> În acest sens, Comisia a redactat o comunicare acum două săptămâni pe care vă o recomand și tehnologiile cheie pe care le-am identificat acolo și despre care credem că au o importanță strategică pentru Europa sunt nanotehnologia, nano- și microelectronica, materiale uh, moderne și biotehnologia și fotonica. Acestea au fost identificate ca domenii centrale. E clar că atunci când este vorba de o politică care se concentrează asupra condițiilor cadru și nu pe intervenții sectoriale, va trebui să avem în vedere acele condiții cadru care sunt necesare pentru o politică industrială inovatoare, respectiv educație, pe primul loc cercetare și dezvoltare, o infrastructură modernă, în special în ceea ce privește tehnologiile în bandă largă. Trebuie să avem în vedere și dimensiunea externă a competitivității noastre și anume cum anume Uh, vor trebui structurate pe viitor relațiile noastre comerciale. Ne aflăm în fața unei serii întregi de noi uh, acorduri comerciale. Primele vor fi parafate uh, probabil deja săptămâna viitoare. Este vorba de acordul cu Corea de Sud. Și nu vreau să fac nicio evaluare înainte de publicarea acestuia. Însă, întrebarea decisivă este dacă aceste acorduri creează condiții egale pentru toți jucătorii pe piață și dacă acestea oferă condiții de acces uh, nu doar pentru competitorii noștri pe piața noastră, ci dacă oferă condiții egale și pentru uh, producătorii noștri, pentru că astfel de acorduri comerciale trebuie să creeze condiții echitabile pentru toate părțile implicate. Dumneavoastră va trebui să vă ocupați uh, în anii viitori și de chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală. Nici în acest sens situația încă nu este mulțumitoare. Regret că nu am reușit până acum să creem încă un uh, brevet european și un, uh, o procedură europeană în domeniul brevetelor, pentru că dezavantajele sunt uriașe. Aș dori să vă atrag atenția asupra inițiativei prezentate de Comisie acum un an, ceea ce privește materiile prime. Este o temă care revine uh, tot mereu și apoi dispare, dar care ne preocupă în permanență pentru că va trebui ca prin utilizarea tuturor instrumentelor noastre politice să păstrăm deschis accesul către toate acele materii prime de care nu dispunem în Europa și este vorba de o listă impresionantă a unor materii prime strategice care nu există în Europa și unde accesul pe acele piețe devine din ce în ce mai dificil și știu că este o temă dificilă. E vorba aici și de uh, dificultățile în creștere în ceea ce privește utilizarea materiilor prime ca atare, de care ne lovim și aici în Europa. Și sigur, uh, știți probabil că o serie întreagă de terenuri au fost uh, scoase din, din uh, circuit, asta cu intenții bune pentru a uh, face loc pentru aceste noi materii prime. Și nu în ultimul rând, chestiunea standardizării și aici s-au făcut progrese importante în ultimii ani, însă este nevoie de eforturi uh, suplimentare. Progresele sunt în multe domenii prea lente și și aici constatăm că avem de a face cu o concurență din ce în ce mai mare, unde consider eu că am făcut progrese importante, este stabilizarea și crearea de relații comerciale foarte bune cu cel mai important partener comercial al nostru, Statele Unite. Însă va trebui să ne concentrăm și pentru, pe celelalte piețe externe, pentru că piețele din Asia vor constitui piețe uriașe în viitor și pentru aceste piețe standardizarea ar, ar fi rentabilă. Apoi ne concentrăm și asupra îmbunătățirii condițiilor cadru pentru întreprinderi. Este nevoie să continuăm activitățile în acest sens, astfel încât uh, firmele din Europa să nu se mai confrunte cu atâta birocrație, iar procesul legislativ uh, european să își sporească calitatea. Această misiune vă revine dumneavoastră într-o discuție uh, Uh, preliminar uh, cu președintele dumneavoastră, am constatat că domnul Royal este de acord cu mine atunci când spun că Parlamentul va trebui să se ocupe mai mult și de evaluarea impactului legislativ și anume efectelor economice, sociale, tehnice uh, și ecologice a unei anume propuneri legislative. În acest sens s-au făcut progrese mari, dar nu suficient de mari. Toate acestea se pot îmbunătăți în continuare. De aceea cred că Parlamentul, în activitatea sa legislativă, va trebui să acorde o mai mare atenție acestui aspect cât a fost cazul în trecut. Toate aceste puncte pe care le-am menționat se vor regăsi în condițiile cadru pentru politica industrială europeană și anume în agenda post-Lisabona. Comisia lucrează deja la aceasta și uh, urmașul agendei uh, de la Lisabona, cunoscută sub uh, denumirea agendei pentru ocupare și creștere. Așadar, se lucrează la o nouă agendă în colaborare cu viitoarea președinție spaniolă, astfel încât aceasta să poată fi adoptată până la începutul anului 2010. Sigur, nu va avea un aspect de totală noutate, pentru că ideile de bază uh, și anume faptul că această politică trebuie să se bazeze pe parteneriatul dintre statele membre, continuă să fie la fel de importantă, dar va trebui să încercăm să asigurăm o o unire a celor obiectivelor economice cele mai importante pe care le amintisem și anume o cât mai mare competitivitate a industriei noastre, pe de o parte și pe de altă parte um, aspectul durabil a acestor politici. Îmi constat că în cadrul comisiei s-a creat uh, un consens acum în ceea ce privește <clears throat> industria europeană și viitorul acesteia atunci când este vorba de păstrarea resurselor și de competitivitate, așadar că industria noastră va trebui să-și asume un rol de lider acest contrast uh, pe care l-am mai întâlnit pe alocuri în ultimii cinci ani, faptul că aspectele economice vin în contradicție cu cele ecologice, uh, pare să dispară. Acum cele două aspecte trebuie îmbinate și trebuie să devină baza de la care plecăm. Permiteți-mi să Mă refer și la câteva chestiuni sectorale pe care veți avea și dumneavoastră, cu care vă veți întâlni și dumneavoastră. O temă care se află în sfera de competență a acestei comisii și anume viitorul uh, <clears throat> sistemul de monitorizare uh, spațial. Este, participăm uh, la dezvoltarea acestui uh, sistem uh, global. Lucrurile sunt destul de avansate, s-a trecut de la faza de cercetare-dezvoltare la cea de aplicare. Acum este vorba nu doar de asigurarea finanțării pe viitor, ci și de găsirea unei or- structuri organizatorice pentru acest proiect care să permită cea mai bună utilizare și care să asigure în același timp că datele care sunt uh, colectate uh, vor fi puse la dispoziția tuturor acelor care doresc să le folosească și la fel o structură care să reușească să mențină sub control costurile, bineînțeles. O comunicare a Comisiei în acest sens, care urmează să fie publicată, se va axa pe această chestiune și va uh, trata fără uh, dubii această chestiune, pentru că nu vreau să las în uh, urma mea chestiuni nerezolvate. Suntem cu toții conștienți că acest proiect nu va fi ieftin și nu voi face greșeala să vă spun acum că acest proiect se va autofinanța la un moment dat va rămâne în continuare un proiect public de infrastructură. Sigur, va genera și venituri, dar nu în măsura um, în măsura în care să permită o autofinanțare. În proces uh, legislativ se află și pachetul farmaceutic. Comisia dumneavoastră va trebui să redacteze o opinie. În acest sens, acest pachet uh, se compune din trei părți dintre care două părți se referă la chestiuni care nu au brizanță politică. Este vorba, în primul rând, de o mai mare supraveghere a medicamentelor aflate deja pe piață. Partea controversată se referă la datele cu privire la pacienți. Aici vreau să fiu clar și să vă spun că sprijin din plin această propunere și sunt uh, foarte convins de faptul că într-o societate democratică cetățenii au dreptul să știe totul despre medicamentele care le sunt uh, prescrise. Nu înțeleg uh, de ce există oameni care doresc ca producătorii, farmaciștii, medicii să aibă toate informațiile cu privire la medicamente, doar consumatorii să nu le aibă. De aceea, nu înțeleg de ce ar trebui să perpetuăm această situație. Iar acum, discuția uh, actuală cu privire la vaccinuri uh, a arătat uh, cât de mare este necesarul de informații cu privire la efectele secundare a unor medicamente. Acesta este o temă care cu siguranță vă va preocupa în viitor. Eu cred de asemenea că în anii următori veți, uh, vă veți concentra și asupra situației industriei auto, care a intrat în criză mai repede decât uh, am crezut. Noi știam că industria auto din uh, Europa uh, va avea probabil probleme în viitor, de aceea am și încercat să asigurăm un cadru în care să există o siguranță a planificării pentru această ramură industrială. În prezent, în însă situația uh, este destul de dificilă datorită scăderii cererii, dar și datorită modificării comportamentului consumatorilor și asistăm pentru prima dată la o situație în care producătorii pe toate segmentele de piață sunt afectați de o scădere acută a cererii. Și în același timp, producătorii trebuie să efectueze investiții mari pentru a respecta noile limite impuse în ceea ce privește dioxidul de carbon, impuse și de acest Parlament. Sunt de acord că, cu faptul că aceste noi standarde sunt necesare, va duce și la o creștere a competitivității noastre, însă nu trebuie să ne facem iluzii, va fi un drum dificil, iar uh, electroautomobilul încă nu își are locul în fața casei noastre și vă rog că atunci când tratați domeniul auto să analizați și ce efecte va avea trecerea de la uh, Uh, motoarele pe <clears throat> combustibil, la, elect- la motoarele pe electricitate, pentru întreaga industrie de furnizori um, pentru industria auto. Comisio, uh, comisia nu dorește să intervină în acest sens, este de domeniul, deci competiția va trebui să, să decidă pe această piață. În momentul de față avem, asistăm la o întreagă tevatură în ceea ce privește uh, General Motors, însă dacă analizăm mai la rece, constatăm că cu consensul tuturor acelor țări în care se află fabrici ale General Motors în Europa. Am hotărât așadar că este necesar ca aceste uh, fabrici să, și anume Opel, uh, să aibă șansa să fie o, o întreprindere independentă pe piața mondială. Și din acest motiv, Comisia și toate uh, țările implicate au acceptat finanțarea propusă de Germania. Acest uh, lucru nu ar fi fost uh, posibil dacă toți cei implicați nu ar fi dorit să acorde Opel o șansă. Acum ne aflăm în fața etapei în care Conceptul final uh, pentru această nouă firmă independentă uh, va trebui prezentat și dacă acest concept uh, va putea fi realizat doar cu sprijinul statelor implicate și dacă da, în ce măsură acestea sunt acceptabile. În principiu, acest lucru este acceptabil, este posibil Regula pe care trebuie să o respecte Comisia în acest sens este ca subvențiile să nu poată fi acordate decât pe baza unui concept care să fie performant din punct de vedere economic. Nu poate fi vorba de un concept politic. Știm că această situație este controversată, dar înainte să știm ce urmează să se facă, este desigur, foarte dificil să ne formăm o opinie. Nu vreau să afirm că sau nu soluția găsită de coluție este bună. Sper că vom reuși ca acele fabrici a căror viitor a fost uh, incert până nu de mult să poată uh, continua să funcționeze, funcționeze. Noi sigur că încercăm să facem tot posibilul pentru a menține aceste um, fabrici în funcțiune, dar uh, ce ne interesează în primul rând este competitivitatea pe termen lung a noi întreprinderi. Și fiindcă tot vorbim de automobile, aș dori să menționez că mai există și automobil, al, alte mijloace de transport uh, care uh, unele zboară, altele se află pe apă. Deci cu, în toate aceste domenii ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește construcția navală. Uh, cererea a scăzut dramatic. Acum două săptămâni a avut loc o conferință pe această temă cu toți cei afectați, cu statele membre, cu companiile afectate, cu sindicatele. Am uh, discutat situația actuală și am tras câteva concluzii importante cu privire la ce e de făcut pentru ca Europa să continue să rămână un, uh, o regiune cu un uh, sector de construcții navale. Dar e clar că ne vom putea păstra această poziție doar în nișe super specializate, nu vom mai putea niciodată uh, concura la construcția uh, de vapoare de masă. În ultimii ani, Am încercat într-o serie întreagă de domenii industriale să asigurăm bazele necesare unei planificări sigure pentru întreprinderi și am căzut de acord cu Parlamentul, cu statele membre, cu ramurile industriale afectate, cu sindicatele, cu organizațiile de mediu și cu reprezentația societății civile să vedem ce anume va la ce anume se așteaptă societatea de la aceste întreprinderi pe termen scurt și care va putea fi contribuția noastră. Ideea de bază a fost aceea să creăm un cadru în care aceste întreprinderi să poată face o planificare sigură, dar nu să intervenim uh, în alt mod, pentru că aceste, aceste societăți trebuiau, trebuie în continuare să fie responsabile pentru activitatea lor. Au fost vizate o serie întreagă de ramuri industriale, iar uh, rezultatele acestei politici reprezintă bazele propunerilor actuale ale Comisiei și cum decizii care periodic ajung uh, și la dumneavoastră pentru evaluare. Eu sper că această, acest fel de abordare va continua și în viitor. Eu consider că este metoda cea mai corectă, cea mai transparentă, o metodă cu care putem asigura că condițiile cadru pentru anumite domenii industriale sau anumite sectoare uh, se discută undeva în spatele ușilor uh, închise. N-am înțeles de ce ni s-au adus critici acum câțiva ani din partea Parlamentului European. pentru că am considerat întotdeauna că este nevoie de un proces uh, deschis, un dialog uh, la care să poată participa cu toții. Eu cred că această mm, metodă s-a impus în cele din urmă, nu se mai discută doar în spatele ușilor închise cu șefii anumitor firme. O ultimă observație cu care revin la un aspect uh, pe care îl menționasem în trecere, atunci când vorbeam de condiții cadru. La finalul unui mandat politic, și eu mă aflu la, la, la sfârșitul mandatului meu politic, după cum știți, există câteva lucruri uh, despre care sper că vor continua. Cred că toată toți uh, politicienii gândesc așa. Dar aici mă refer la un lucru care este foarte important pentru a face posibilă inițiativa antreprenorială în Europa și pentru o, ghida uh, spre canalele corespunzătoare și este vorba de reducerea birocrației și de scăderea, reducerea poverilor asupra întreprinzătorilor. Nu este vorba de a modifica ceva în ceea ce privește obiectivele reglementărilor noastre, fie că e vorba de obiective ecologice sau care țin de domeniul educației și așa mai departe, ci este vorba de a scădea acele poveri care duc la o birocrație excedentară. Este un proces pe care l-am uh, demarat acum câțiva ani și înainte de finele acestei luni, Comisia vă va prezenta un raport cuprinzător cu privire la rezultatele aceste, acestor activități și veți vedea că obiectivul pe care l-am formulat, și anume acela ca până în 2012 să ajungem la o reducere a acestor costuri administrative cu 25%, Veți vedea așadar că în, în ceea ce privește propunerile comisiei um, se uh, întrevede atingerea acestui obiectiv. Uh, e vorba de propuneri care ar duce de o reducere de 40 de miliarde. Aceste propuneri însă, uh, sigur, au nevoie de aprobarea legiuitorului Uh, care încă nu este dat, uh, în special în cazul acelor proiecte cu un potențial enorm de economisire. Știu că nu sunteți dumneavoastră comisia competentă în acest sens, dar dumneavoastră sunteți comisia de specialitate care va fi afectată în măsură cea mai mare și va depinde cel mai mult de rezultatele uh, acestei politici și de aceea am dorit să vă atrag atenția asupra acestui domeniu. În acești cinci ani am văzut uh, multe lucruri pozitive, mai puține negative. Eu am încredere în uh, economia noastră și în industria europeană. Uneori uh, este nevoie de o motivare corespunzătoare, de atunci când vorbim de obiectivele politice și de legislația aferentă, trebuie să avem grijă să nu frânăm, să nu înăbușim iniția, inițiativa întreprinzătorilor. Eu sunt de părere că într-o economie de piață, o economie de piață socială, trebuie să avem grijă ca întreprinderile ca întreprinderilor să le meargă bine și eu consider că este o neînțelegere cruntă cu care mă lovesc uneori și uh, în rândul uh, colegilor mei politici ca o și anume faptul că o politică socială corespunzătoare ar fi în deficitul ar fi în deficitul politicii industriale. Însă locurile de muncă sunt create de întreprinderi. Noi, ca politicieni, nu putem decât să creăm condițiile necesare, uneori să creăm stimulente. De aceea, o politică care să sprijine uh, sectorul industrial, ceea ce nu înseamnă uh, favorizarea intereselor uh, sectorului industrial în defavoarea societății, ci din potrivă. trebuie să existe niște condiții cadru astfel încât întreprinderile să poată crește, să poată face investiții și, și în așa fel să creeze locuri de muncă. Și asta va fi problema decisivă pentru perioada care urmează. Și, dacă, și sper că vom reuși să dirijăm economia noastră în așa fel încât să dispunem uh, de un număr mare de locuri de muncă bine calificate și bine plătite. Nu am vrut să intru în detalii, am făcut acest lucru în mod uh, conștient. Sigur că mm, va, dumneavoastră veți putea în întrebările pe care mi le veți adresa să vă referiți la anumite detalii concrete. Intenția mea a fost aceea de a vă da o imagine de ansamblu asupra misiunii pe care o avem în viitor și asupra colaborării noastre din trecut și a rezultatelor pe care le-am obținut. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für diese ausführliche Darstellung. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această expunere extrem de concretă. Mulțumim de asemenea pentru deschiderea dumneavoastră, pentru claritatea și elementele de reflexie pe care ni le-ați propus și chiar și elemente critice. Cred că este foarte important să avem o apreciere fundamentală a proiectelor pe care le vom elabora împreună cu dumneavoastră. Și cred că a fost uh, un aport extrem, extrem de util. Este și un punct de um, plecare al unor observații și întrebări care cu siguranță vor veni din sală și vă mulțumesc anticipat pentru acestea. Există deja o listă întreagă de um, înscriși la cuvânt și tot ce vă cer este ca fiecare să încerce să se concentreze asupra întrebărilor fundamentale și vă voi întrerupe în cazul în care uh, luați cuvântul uh, pentru un timp prea lung. Uh, Vă rog așadar să fiți succinți. Doamna del Castillo, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Și profit pentru a vă mulțumi pentru întreaga muncă depusă în ultimii cinci ani împreună cu comisia noastră. Ați asumat responsabilitatea industriei în sânul comisiei noastre. Mulțumesc așadar pentru toți acești ani de muncă. Iar acum mă voi concentra pe câteva întrebări precise. Anul viitor este anul inovării și al creativității, un an european al inovării și creativității. În plus, acesta va corespunde cu finalizarea, încheierea agendei de la Lisabona și domnul comisar a discutat despre aceasta. Agenda Lisabona, așa cum știm toți, în dezbaterea politică europeană, dar și în dezbaterea naționale, ei bine, agenda Lisabona este documentul de referință permanentă. toate obiectivele noastre au fost fixate în funcție de uh, această agendă și am făcut recurs la aceasta pentru a ne justifica deciziile și pentru a le promova. Nu există, nu a existat vreo dezbatere în Parlament în care să nu fi fost citată măcar o dată agenda Lisabona. Este o inițiativă care a dat un elan important. Chiar dacă 10 ani mai târziu, când vedem obiectivele inițiale, ă, există o, în continuare o diferență mare între ă, Europa și Statele Unite ale Americii. Ă, această discrepanță continuă să se adâncească, din păcate. Așadar, domnule comisar, în ce fel vedeți dumneavoastră dezvoltarea unui proiect cadru în ce fel am putea noi să reînnoim agenda de la Lisabona. Communication Innovation Act, un document care a fost publicat de comisie pe 2 septembrie, este foarte, foarte interesant. E vorba de proprietatea intelectuală, de brevetarea europeană, investițiile în inovare, cooperarea între știință și întreprindere. toate acestea sunt elemente fundamentale. Așadar vă întreb în ce fel vedeți dumneavoastră acțiunea Comisiei? În ce fel putem să oferim acestui proiect european un cadru de referință care ar putea să înlocuiască agenda de la Lisabona. Și două întrebări concrete. Ce privește IMM-urile? Accesul la credite este în continuare dificil. Exigențele pentru capitalul bancar, Basel II este, sunt o sursă de probleme pentru accesul IMM-urilor la credite. Există inițiative în curs de studiu, dar mă întreb dacă nu cumva Comisia Europeană a luat o inițiativă în viitoarea legislatură în acest sens. În al doilea rând, industria automobilelor în Europa, dincolo de cazul Opel și ca cetățean spaniol, eu una aș dori să se mențină calitatea și eficacitatea producției, însă există și o altă dimensiune. Condițiile de concurență la nivel mondial, dificultățile în sectorul agricol, bunăoară, încercarea de a penetra piețe non-europene, absența obstacolelor în Europa față de uh, exporturile, exporturile către țări terțe. Bunoară exportul de automobile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Doresc și eu să-i mulțumesc domnului comisar Verheugen. S-a vorbit de sectorul construcției de automobile. Normele în materie de emisii și sunt încântat să văd că suntem pe calea cea bună, ați jucat un rol important. Comisia a fost alături de Consiliu în toate aceste demersuri. Uh, am uh, obținut acele condiții cadru CAST 21. Și acesta a fost un proces uh, pozitiv. Am însă o întrebare referitoare la tehnologiile de viitor. Criza, uh, economiile, emisiile de CO2. S-a vorbit, firește, de automobilele electrice, de energiile durabile, de a energiilor și așa mai departe. E adevărat că toate aceste elemente nu sunt încă 100% realizabile, dar avem nevoie de un proiect european referitor la infrastructură. În ce fel infrastructura ar putea fi creată în acest domeniu? și poate că trebuie să progresăm și pe această cale. De asemenea, în ce privește cercetarea, dacă într-adevăr investițiile în cercetare vor scădea, vor exista repercusiuni în tehnologie. Există diverse limite pentru sistemele noastre. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule comisar, este nu ar trebui oare să facem presiune astfel încât să repartizăm mai bine creditele pentru cercetare și industrie? E adevărat că trebuie să fie o politică deschisă către întreprinderi, dar există și consecințe sociale care trebuie luate în calcul. E important pentru că industria înseamnă și politică socială, o politică a ocupării, forțe de muncă, iată de ce. Uh, E absolut necesar ca noua comisie să țină seama de toate aspectele sociale. Atunci, populația va recâștiga, își va recâștiga încrederea în Europa și um, în afară de economie și finanțe, trebuie să ne preocupăm și de aspectul social. Mulțumesc Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru o expunere pasionantă. Nu am avut privilegiul de a munci cu dumneavoastră um, în ultimii cinci ani și uh, regret că în următorii cinci ani acest lucru nu va fi posibil. Dar dacă guvernul german va prelungi mandatul, aș fi absolut încântată. Întrucât credeți în politica industrială și acest lucru este extrem de important. Personal sunt convinsă că mulți din această comisie sunt uh, de acord. Nu e posibil să avem o economie funcțională în Uniunea Europeană dacă nu avem și o industrie inovatoare. Este foarte important ca aici, în comisia noastră, să um, depunem eforturi în acest sens. Ați citat o serie întreagă de tehnologii, ați vorbit sigur despre formare și cercetare, dar există și cazuri specifice și aș dori să știu în ce măsură Comisia explorează noi concepte industriale care fac apel la principiul uh, from cradle to tomb. Adică, în ce fel putem avea o societate fără deșeuri. Cred că acest lucru ar trebui să fie în centrul preocupărilor noastre și uh, ca deputat uh, belgian um, care locuiește la Anvers, aș dori să vă pun câteva întrebări referitoare la Opel Anvers. Ați fost uh, o persoană extrem de deschisă și sunt de acord cu tot ce ați spus. Însă, acest lucru nu corespunde Uh, faptelor și la ceea ce eu citesc astăzi în ziare, și anume deciziile în ce privește ajutoarele de stat nu pot fi luate decât dacă se bazează pe argumente pur economice. Sunt de acord cu teoria, însă aceste argumente economice, ei bine, sunt dificil de uh, evaluat. Nici noi, nici guvernul flamand sau belgian nu au o viziune de ansamblu asupra acestor criterii economice care permit să se decidă care fabrici Opel vor fi uh, salvate, care sunt eficace și așa mai departe, care vor fi sacrificate și așa mai departe. Uh, vorbesc de presa germană. În Der Spiegel se spune că guvernul german va abandona uh, situl Opel de la Anvers. Guvernul german a spus că Potrivit criteriilor economice, uh, fabrica de la Anvers este mult mai puțin performantă decât uh, fabrica de la Bochum. Și mă întreb atunci dacă rol, este rolul guvernului german să declare așa ceva și mai mult decât atât să uh, transmită presei sub formă unor documente scrise. E bine, pentru un deputat nu este uh, deloc agreabil să citim așa ceva în presă, mai ales când provenim din orașul Anvers. Uh, care este reacția Comisiei într-o astfel de situație? Ei bine, când va crea Comisia condiții clare privitor la aceste criterii economice? Când va lua Comisia poziție privitor la ajutoarele de stat? Tare mă tem că acest lucru nu se va întâmpla acest lucru decât atunci când va fi mult prea târziu. Uh, domnule comisar, doar ce putem vorbi liber aici, aș dori să uh, o faceți uh, la rândul dumneavoastră în ce privește dosarul Opel. Am impresia că singura organizație care astăzi încă funcționează la scară europeană sunt sindicatele europene și am un enorm respect pentru sindicate deoarece ei sunt ultimii care mai au curajul să vorbească de solidaritate în ce privește Comisia, ea vorbește mult prea puțin despre acest lucru. În ce privește principiile suntem de acord, dar în ce privește inconvenientele, cred că ar trebui să vorbim sincer despre ele. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Gherec. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Moje pytanie tak się składa, również dotyczy tego, o czym przed chwilą koleżanka mówiła, mianowicie OPLA. Pańskie oczko. Mulțumesc, aș dori să reiau de acolo de unde ales de la argumentația antevorbitoarei mele. Uh, Întrebarea mea fiind uh, următoarea, tot cu referire la Opel. Ținând uh, cont de faptul că un consorțiu canadian-rus uh, a achiziționat pachetul majoritar la Opel, nu va duce aceasta oare la o delocalizare în afara granițelor UE? La noi, în Polonia, se vorbește de relocalizarea uh, către un, uh, o blocație în Rusia. Ce garanții ne poate da Comisia că aceste lucruri nu se vor întâmpla? Dacă este vorba doar de competitivitate, consider că uh, această mutare um, ar fi în favoarea competitivității, sigur a fi în defavoarea calității, care cu siguranță va scădea. Mulțumesc, domnule Balcitis, vă rog. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare extrem de interesantă privind perspectivele industriei noastre. Eu sunt un uh, membru al acestui parlament nou, însă înainte de a mă reîntoarce în uh, statul meu de origine, la fel ca și uh, dumneavoastră, mă confrunt cu întrebări dintre cele mai grave. Suntem în, um, în tumultul unei situații extrem de grave. Iar Comisia împreună cu Banca Centrală Europeană au uh, făcut o cercetare asupra uh, problemelor IMM-urilor. Cercetarea acoperă toate cele 27 state membre, dar se um, concentrează mai mult pe zona euro. Și multe companii care se confruntă cu probleme în ce privește uh, finanțarea provenită din diverse fonduri, cum ar fi Fondul de Dezvoltare Regională, ei bine, alte state ale Uniunii Europene care nu sunt membre ale zonei euro se confruntă cu dificultăți încă și mai mari privitor la finanțare. Domnule comisar, care este opinia dumneavoastră privitor la susținerea financiară din viitor? Nu ar trebui să fie disponibilă pentru toate statele membre? Dacă dorim să atingem obiectivele pe care le-ați enumerat, privitoare special la inovare, durabilitate și toate celelalte aspecte, Sigur că suntem cu toții de acord asupra lor. Mulțumesc. Senhor Presidente, Senhor Comissário, mult obrigada comisariu. Domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de amănunțită. Felicit Comisia pentru că a adoptat o abordare orizontală față de problema inovării. O abordare extrem de semnificativă, având în vedere marile provocări cu care se confruntă Europa. Ne trebuie, deci, un răspuns global, de ansamblu, general. Și, deci, politica de inovare trebuie să se găsească în centrul celorlalte politici și inițiative. Ceea ce a spus domnule eh, comisar să se găsească în centrul strategiei europene și în restructurarea anumitor sectoare pe care de altfel le-ați menționat aici. După părerea dumneavoastră, domnule comisar, cum această strategie de inovare va ajuta în transformarea uh, tehnologică atât de necesară în industria de transport terestru, maritim, aerian și așa mai departe. Puteți oare să ne menționați aici și alte sectoare vizate, acele industrii energivore și care se confruntă tocmai cu probleme deosebite, având în vedere uh, necesitatea uh, Eh, reducerii emisiilor. Mă refer aici la industria sticlăriei și așa mai departe. Cum această politică inovare a Comisiei va reuși să ajute aceste ramuri industriale care, ca să se poată transforma pe plan tehnologic? Vă mulțumesc, domnul Beletti. Uh, vielen Dank, uh, Vorsitzende. Uh, meneer de uh, dank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezentarea dumneavoastră foarte e, uh, bună. Domnule comisar, voi vorbi mai rar pentru că știu că înțelegeți limba olandeză. Uh, vă urez succes în activitățile viitoare, bineînțeles, dar să revenim la oile noastre, adică la industria auto. S-au exprimat aici multe critici, nu numai față de dumneavoastră, uh, bineînțeles față de uh, comisie și abordarea Uniunii Europene în fața crizei auto. Uh, ce s-a întâmplat în 1980? Știm foarte bine că atunci industria oțelului siderurgică suferea foarte mult. De ce să nu facem același lucru și acum cu industria auto? O serie de colegi aici au vorbit despre faptul că uh, avem ocazia să fim uh, reactivi, să fim rapizi, poate că lucrurile încă nu uh, lucrurile mai pot fi salvate, însă există uh, Uh, probleme legate de un anumit protecționism în anumite țări. Uh, în orice caz, cred că există încă posibilitatea de a face ceva și de a ieși din pas. Ați încercat să acționați, să luați legătura cu părțile interesate, însă rezultatele nu sunt uh, pe măsura așteptărilor. E important ca toată lumea să se adune la masa de discuții și să uh, vorbească, să se dezbată despre noile tehnologii și să existe o strategie și o coordonare Ați vorbit uh, despre criza cu care se confruntă piața, practic fundul prăpastiei, iată, ne găsim în această situație, însă există uh, o dinamică uh, în curs, uh, să nu uităm uh, uh ce se întâmplă cu automobilul electric. Da, el nu se află în garajul dumneavoastră, însă e aproape în garaj, adică uh, ne apropiem de acel moment. Uh, Piața, să știți că poate să uh, își revină foarte ușor, foarte repede. Acum câțiva ani ne-am dat seama că piața nu se prăbușește complet. Uh, ea poate să-și revină. Uh, la un moment dat uh, a trebuit, bineînțeles, să se facă sacrificii, să se dea oamenii uh, afară, să se disponibilizeze, mai apoi, acești oameni au revenit și au recăpătat locul de muncă. Cred că acum, cu aceste noi tehnologii, există o șansă pentru a uh, reveni la o situație mai pozitivă. Am uh, citit un articol din presa germană, menționat aici de un coleg, uh, era vorba de acea uzină poloneză care ar putea fi delocalizată în Rusia. În aceeași articol se vorbea și despre uzina de la Anver care ea s-ar muta uh, tot în Rusia, se pare. Cred că, din punctul de vedere al UE, al Comisiei, am putea să intervenim când e vorba de o tehnologie care a fost finanțată uh, mulțumită ajutoarelor și banilor europeni. Trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Dacă punem la punct tehnologii cu ajutorul Uniunii Europene, nu are sens să le exportăm în Rusia. Nu acesta este scopul nostru. Și um, noi aici la Parlament, ca și dumneavoastră la Comisie, avem la dispoziție un instrument foarte, instrumente la dispoziție pe care putem să le folosim pentru a uh, Uh, salva industria auto. Dacă am pus la punct uh, tehnologii în Europa, nu are niciun sens să le exportăm în afară, pentru că noi am finanțat aceste tehnologii și acum ne trezim că pleacă în Rusia. Cred că trebuie să avem o abordare mai uh, voluntară, mai dinamică, bineînțeles cu ajutorul dumneavoastră și al succesorului dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mai am șase cereri de intervenție și putem să facem un calup. Poate că dacă se poate reacționa imediat, uh, dacă nu ne vom complica și mai mult, pentru că oricum mai așteptăm pe cineva pentru ora 18. Am să încerc să fiu uh, succintă uh, și să rezum toate întrebările legate de industria auto. Doamna Castile, mulțumesc pentru afirmațiile dumneavoastră. Situația nu este atât de negativă pe cum o creonați, atât în ceea ce privește comparația capacității inovatoare, cât și a productivității, poziția noastră vis-a-vis -vis de Statele Unite și de celelalte zone economice din lume s-a îmbunătățit, însă nu suficient de mult. Și revizuirea agendei nu pleacă de la agenda Lisabona 2000, pe care am declarat-o falimentară deja în 2004, ci, și nu înțeleg de, nu înțeleg de ce dumneavoastră credeți că continuăm să lucrăm pe bazele programului de la Lisabona din anul 2000. Noi lucrăm pe bazele pactului pentru creștere economică și ocupare din 2005, care se diferențiază în mod uh, clar de Agenda 2000. Și până la urmă nu mai contează în ce an depășim pe cine, ci este vorba până la urmă de capacitatea noastră de a performa economic pe viitor. Va urma acum o perioadă care probabil va cuprinde alți 5 ani, în care vo, vom pleca de la experiențele ultimelor, ultimilor 5 ani și vom încerca să îmbunătățim acest proiect. Va trebui să identificăm și mai clar prioritățile, să ne concentrăm exclusiv pe acele aspecte care trebuie reglementate de la nivel european. Însă avem și o serie de experiențe foarte bune cu această politică de creștere și ocupare, datorită faptului că am elaborat un mecanism care ne permite ca experiențele bune dintr-o anumită țară membră să poată fi exportate în toate celelalte uh, state membre. Acest sistem al învățării unul de la celălalt a evoluat și mă bucur acest lucru. Pentru că oricare ar fi sistemul de referință, dacă e vorba acum de capacitatea de inovație, productivitate, uh, nivelul tehnologic, la, în toate comparațiile la nivel mondial, veți regăsi întotdeauna o serie de eh, țări europene care se află pe primele poziții. Cele mai inovatoare economii se află tot în Europa. Pentru că, haideți să ne aducem aminte de Finlanda, de Suedia, abia pe locul următor se află Statele Unite. Cu alte cuvinte, știm cum se face. Nu există nimic ceea ce să nu se poate face în Europa. Problema este că nu se poate simultan și peste tot în Europa. Dar acest sistem de a învăța unul de la altul este un punct absolut central pentru mine. Și Asupra acestuia se va concentra următoarea strategie. Ați atras atenția pe bună dreptate asupra IMM-urilor, asupra acordurilor comerciale. Eu astăzi nu m-am concentrat asupra IMM-urilor, pentru că Comisia a prezentat deja legislația nouă în acest domeniu, în această legislatură, care se află acum în fază de implementare. Cele spuse în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor e corect, însă depinde de la țară la țară, depinde de sistemele bancare din diferitele țări. Există anumite state membre unde um, există câteva mari, câteva bănci mari și acolo uh, criza de creditare este mai accentuată. Există alte țări unde Uh, situația pentru finanțarea IMM-urilor este mai bună. Însă <clears throat> am extins uh, instrumentul de uh, finanțare prin intermediul Băncii Europene pentru investiții și în momentul uh, actual creditarea către IMM-uri se, se face în procent mult mai mare decât în trecut din aceste fonduri. În ceea ce privește evaluarea impactului uh, social, uh, sunt de acord cu dumneavoastră, este, uh, se face deja de către comisie, dar se poate îmbunătăți sistemul și dacă aceste solicitări vin din partea Parlamentului, nu poate fi decât util acest lucru. Am să revin asupra, mai târziu asupra întrebării domnului Gerec. Domnule Balatitis, a vorbit deja de IMM-uri. Nu e adevărat că ar exista sprijin pentru IMM-uri doar în zona euro. Nu se face această distincție. Banca Europeană pentru Investiții, prin care se finanțează aceste măsuri, nu face uh, o diferențiere aici. Programul pentru IMM-uri este în sfera mea de competență și se derulează prin intermediul Băncii Europene pentru Investiții și uh, la aceste programe au acces toate IMM-urile. Nu știu la ce v-ați referit atunci când ați spus sprijin egal pentru toată lumea. Dacă e vorba de același drept pentru toată lumea, aici nu pot fi decât de acord, dar sprijin egal pentru toată lumea? Aici pun semnul întrebării, pentru că în Uniunea Europeană e valabil principiul solidarității. Cel uh, slab primește mai mult, cel puternic mai puțin. Pentru că dacă am avea <clears throat> un uh, sistem uh, care ar distribui în mod egal, într-un sistem per cap de locuitor, atunci sensul n-ar mai avea sens această politică, pentru că sensul acestei politici este de a ajuta pe cei care mai au uh, de recuperat. Doamna Cavaliu, și aici um, sunt de acord. Inovația tehnologică poate în special sub forma parteneriatelor public-private și prin intermediul măsurilor specifice din cadrul celui al șaptelea program de cercetare, poate fi continuat făcut mai performant. Ideea este să evităm munca dublă și să ajungem cât mai repede la rezultate concrete. Există, desigur, și alte instrumente politice cu care se pot sprijini um, inovațiile tehnologice m-am referit la um, reglementările cu privire la emisiile auto. Sigur că acest uh, lucru va declanșa o revoluție în industria automobilistică. S-a și dorit acest lucru. Și dacă mă refer acum la sectorul industrial per ansamblu, cred că cel mai important lucru este să vedem cum anume repartizăm uh, poverile care rezultă din uh, sistemul european uh, cu privire la emisii. Am mai avut această discuție în această comisie și anterior. Am vorbit despre carbon leakage des... și anume ce facem cu acele întreprinderi energofage, asta datorită caracterului producției lor și care produc <clears throat> emisii ridicate și care însă pe plan mondial se confruntă cu o concurență foarte mare. Pentru că nu avea niciun sens ca aceste firme să-și închide locațiile din Europa și să producă în continuare aceleași emisii altundeva în lume. De aceea, toate sectoarele și subsectoarele industriale din Europa au fost uh, analizate de către Comisie și au fost uh, identificate toate acele sectoare și subsectoare care se confruntă cu acest uh, pericol al delocalizării emisiilor de carbon. Și acestea vor avea un tratament special în reglementările viitoare în funcție de standardele tehnice, de tehnologiile pe care le folosesc. Așadar, acele întreprinderi care vor folosi cele mai uh, noi tehnologii și produc cele mai uh, puține emisii de carbon vor avea și cel mai mult de câștigat în acest sistem. Prin, prin urmare, astfel înțelegem noi să uh, promovăm inovațiile tehnice. Și acum revin la industria auto. În general, în ceea ce privește viitorul industriei auto europene, sunt ultimul care ar trebui să primesc critici pentru că programul CARS a demarat deja în 2004 și este până la urmă cel mai modern concept pentru industria automobilistică uh, din lume. În acest sens a existat un consens. Criza în care ne aflăm în momentul de față are alte cauze. Comisia nu are astăzi uh, nici voința, nici posibilitatea de a face o industrie, o politică industrială clasică și anume ca prin intermediul unor cote să uh, stabilească prețuri sau prin intermediul de subvenții și um, nu doresc acest lucru. Uh, nu cred că nici viitoarea comisie va face acest lucru. Pentru că bugetul european nu prevede niciun singur euro pentru acest lucru și ceea ce se trece cu vederea la discuția cu privire la Opel este că subvențiile uh, sunt în principiu interzise conform tratatelor europene. Ele sunt permise doar cu caracter excepțional. Și de aceea revine comisiei această decizie, pentru că comisia decide dacă o anumită subvenție este acceptabilă cu caracter uh, excepțional și în acest sens există anumite reguli. Subvenții, de exemplu, care se plătesc din fondurile structurale se supun altor reguli, pentru că acestea se plătesc pentru a crea locuri de muncă, pentru că n-ar avea sens să favorizezi o întreprindere prin finanțare din la fondurile structurale uh, și să nu-i cer crearea de noi locuri de muncă. Însă nu aceasta este tema discuției noastre. Vorbim despre intervenție de stat pe piață. Atunci când o, o întreprindere sau un sector uh, se află în dificultate și trebuie să intervine statul. Când este permis acest lucru? S-a spus în repetate rânduri că Comisia trebuie să uh, creeze claritate în acest sens. Domnilor și domnilor, de la bun început am spus foarte clar că Comisia va aproba acest lucru doar pe baza unui plan de afaceri, unui plan de restructurare, a cărui rezultat se concretizează într-o întreprindere uh, cu performanțe de viitor. Însă până acum nu am avut de-a face cu așa ceva. Comisia a constatat după trei uh, reuniuni la nivel ministerial și o serie întreagă de conferințe unde au participat funcționari de rang înalt că toate guvernele au fost în mod coprinzător informate, atât uh, guvernul belgian cât și uh, guvernul flamand. Nu există niciun fel de informații care să nu fie la cunoștința guvernelor implicate. În momentul de față așteptăm, uh, <clears throat> suntem cu toții în curs de evaluare a planului de afaceri prezentate noi uh, proprietari și termenul expiră mâine avem o situație nouă. Abia după aceea se poate decide dacă și în ce formă, sub ce formă aceste subvenții pot fi acordate. Și Comisia a spus în nenumărate rânduri și și în dezbatere în Parlamentul European că va face o analiză foarte detaliată și că nu va accepta ca subvențiile să fie legate de condiții de ordin politic în sensul garantării anumitor, uh, păstrării anumitor locații. Comisia nu va accepta acest lucru. În ceea ce uh, privește calitatea anumitor uh, locații de producție, guvernul german nu are nimic de spus, nu are nici măcar posibilitatea de a face o astfel de evaluare. Acest lucru revine proprietarilor, actorilor proprietari General Motors și a viitorilor proprietari. Și dacă guvernul german a făcut afirmații în acest sens, uh, probabil că acestea uh, afirmații se refereau la constatările proprietarilor. Sigur că um, <clears throat> nu pot să vă dau toate detaliile pentru că anumite detalii în acest sens uh, sunt încă secrete. Vă pot spune însă că evaluarea fostului proprietar diferă de evaluarea viitorului proprietar. Eu personal sunt de părere că această fabrică de la Anver are o șansă și pentru viitor și că merită o șansă și între patru ochi uh, vă voi mai pune la dispoziție câteva detalii transfer tehnologic către Rusia. Transfer tehnologic uh, are loc în fiecare zi. Firmele noastre transferă în fiecare zi tehnologii către China și alte țări. Întrebarea este în, în ce condiții cadru are loc acest transfer tehnologic, pentru că până la urmă face parte din relațiile economice de zi cu zi. Eu uh, nu sunt de acord că un astfel de transfer să aibă loc fără uh, licențe și fără respectarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală. În momentul de față, nu, din câte știu eu, nu se planifică transferul de capacități de producție în Rusia, ci, și asta a fost și argumentul principal pentru care General Motors a declarat de acord cu vânzarea, așadar, se planifică ca cu ajutorul uh, tehnologiei Opel, respectiv General Motors uh, din Europa și capacitățile existente de producție din Rusia să se dezvolte un nou automobil care să fie destinat pieței rusești. Nu exclud că rușii, pe termen lung, planifică să devină exportatori și în domeniul auto, pe termen lung, la fel cum fac chinezii sau indienii. Dar, în momentul de față, se preconizează doar o serie de modele pentru piața rusească. Și toți cei care Uh, studiază uh, situația la Opel și la General Motors Europa, consideră acest lucru o șansă. Și, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește mutarea întreprinderilor, haideți să nu fim naivi. Acele întreprinderi care își aleg locațiile doar în funcție de costurile de personal nu vor uh, fi, rămâne fidele acelor locații niciodată. Acele Uh, întreprinderi care au creat uh, locuri de producție în uh, Lituania trec spre Bielorusia și la fel din Polonia spre Ucraina. Dar aceste tipuri de producție oricum nu le-am fi putut păstra în Europa. În Europa, pentru că este vorba de sectoare industriale care nu pot supraviețui decât cu uh, salarii mici. Dar noi în Europa nu avem nevoie de industrii cu uh, salarii mici. Pentru că nu ne dorim să intrăm în competiție cu chinezii, cine plătește salariile mai mici. Nu dorim acest lucru. De aceea am spus că poziționăm industria europeană nu uh, la capătul inferior al lanțului de creare de valoare, ci la capătul superior a acestuia acolo unde costurile de personal sunt uh, marginale și acolo unde uh, performanțele tehnologice sunt cele care contează. Acest lucru poate fi valabil și în industria auto și vă spun de ce eu consider că această industrie are viitor. Un... Vă dau un exemplu. Deci o mașină a unui uh, producător de curând uh, scoasă pe piață, care costă 45.000 de euro. Știți care este uh, valoarea costurilor de personal, deci cu manopera la această mașină, este vorba de 1300 de euro. Așadar, este marginal, sunt marginale costurile de personal din, uh, în comparație cu costurile totale. De aceea cred că putem să păstrăm industria auto în Europa. Îmi cer scuze că am depășit timpul, dar sunt probleme pe care le se consider importante. Președintele, da, e adevărat. Și acest lucru arată cât de importante sunt aceste chestiuni și uh, faptul că trebuie discutate în detaliu. Poate că va trebui să-l uh, rugăm pe următorul invitat uh, să mai aștepte puțin să aibă îngăduință. Mai avem acum șapte intervenții. Colegul Buiticov este următorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Ferhoiger, pentru această trecere în revistă. Îmi pare rău că în următorii cinci ani nu vom mai avea ocazia să ne certăm Uh, în ceea ce privește competitivitatea sectorului industrial european. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că este important ca industria noastră să fie competitivă și atunci când vorbiți de competitivitate și durabilitate, cred că ar mai trebui adăugat că, în esență, până la urmă, caracterul durabil este cel decisiv și cred că atunci când încercăm să obținem sprijin politic pentru o politică industrială europeană care să fie de viitor, avem nevoie de un, o idee cadru prin care să putem explica concret despre ce este vorba și acesta nu poate fi decât uh, ca light potiv, o revoluție industrială ecologică. Trebuie să subliniez acest lucru și de aceea nu sunt deloc fericit că subtitlul Carbon Leakage se creează excepții în momentul de față pentru atâtea sectoare europene eu cred că acest lucru va avea efecte negative asupra inovației. Eu cred că nu ar trebui să vorbim în momentul de față despre o politică europeană în domeniul auto pe termen foarte lung. Vă dau numai un exemplu. Americanii, pe baza planului Obama, investează uh, 2,3 uh, miliarde în, mobi- în mobilitate ecologică, chinezii investesc 75 de miliarde. Se văd astfel um, eforturi, eforturi care um, se doresc a uh, face trecerea spre o nouă etapă industrială, dar nu cred că este suficient. Ați vorbit pe bună dreptate despre colaborarea transatlantică, domnule Verhoeven. Eu mi-aș dori ca în Comisia Europeană și și noi să punem un mai mare accent asupra colaborării cu țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește standardizarea, spre exemplu, un consiliu Europa-China ar uh, putea obține uh, rezultate la fel de bune ca și Consiliul UE-SUA în ceea ce privește standardizarea și înlăturarea barierelor netarifare. Și o ultimă observație în ceea ce privește tema Opel. Vă ascult cuvintele, eu cred însă că subvențiile nu ar trebui aprobate decât pe baza unui concept economic durabil. Întrebare la care nu ne-ați răspuns și anume dacă conceptul prezentat de Magna în momentul de față este rezonabil, rațional din punct de vedere al politicii industriale rămâne de văzut. Eu mi-aș dori o politică mai aspră, mi-aș dori o poziție mai dură vis-a-vis -vis de păstrarea unor, uh, unei situații de fapt care nu face decât să împiedice inovația. Mulțumesc, urmează doamna Benoții și eu rog să fie cât se poate de succintă. Ego. Tak, herr kommissær Verheugen. Øh, tak for samarbejdet gennem mange år. Øh, jeg var især glad for... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Îmi pare bine că am auzit aici comentariile dumneavoastră legate de eh, lupta împotriva protecționismului. Comisia ne spune că am revenit la o situație de creștere economică după ce am trecut uh, printr-o perioadă foarte grea în 2008 și începutul anului 2009. Parcă lucrurile au început să fie un pic mai uh, calme. Grație și pachetelor de redresare economică, însă am o întrebare, domnule Verheugen. Comisia crede că s-a terminat uh, epoca pachetelor de ajutoare și planurilor de redresare. Trebuie să investim uh, în competitivitate, să investim în training, în formare, uh, în spirit concurențial și în creșterea economică. Haideți să ne uităm la industria constructoare de mașini, la industria uh, uh construcțiilor navale avem uh, un mare potențial. Și dacă nu facem nimic, ne va costa mult mai mult decât dacă facem uh, ceva. Dar să nu uităm că uh, în acest moment competitivitatea noastră este foarte redusă. Costă mult mai puțin să construiești o navă în Asia decât în Europa. Deci, cheltuielile noastre trebuie să fie banii trebuie să fie cheltuiți pentru inovații și nu pentru pachete de ajutare. De asemenea, ați făcut un comentariu legat de liberul schimb. Aș avea o întrebare, domnule comisar, dacă s-ar permite un joc egal între partenerii de pe piață în condițiile în care dorim și liberul schimb. Ne trebuie uh, condiții echitabile pe piață pentru toată lumea. Dar cum conciliem acest lucru cu uh, uh, nevoia de acces pentru toată lumea pe piețele europene și, de asemenea, imperativul de a nu pierde locuri de muncă. Și vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează colegul Balțo. Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul, domnule președinte. Domnule comisar, nu este o coincidență că în multe intervenții din această dupămasă s-a vorbit mult despre IMM-uri, dar și despre sectorul bancar. Ei bine, băncile se pare că își revin încetul cu încetul. Poate că acum ar trebui să ne reorientăm spre IMM-uri. Să nu uităm că aceste IMM-uri au pierdut cel mai mult din criză. S-a vorbit uh, sau se poate discuta despre aceste pachete de uh, redresare, însă este oare corect să facem ceva în, în condițiile în care piața poate să își revină singură? Au existat uh, consecințe asupra firmelor uh, datorită crizei financiare. În realitate, nu a existat suficient uh, capital în sistemul financiar disponibil pentru firme, pentru creditarea firmelor. Problemele cu care ne confruntăm Uh, sunt uh, următoarele. E bine, marile firme au parte de uh, ajutor financiar și tot felul de scheme de redresare. Foarte bine, pentru că fără acestea se pierd multe locuri de muncă. Însă, ce se întâmplă cu IMM-urile? Dar de exemplu, avem sectorul uh, aviației. Aici avem foarte multe locuri de muncă care pot fi puse în pericol. Însă, din punct de vedere statistic, pragmatic, trebuie să vedem exact unde se produce pierderea de locuri de muncă și acolo trebuie să acționăm. Noi uh, am dat deja o, un aviz aici uh, și se știe foarte clar că dorim să susținem IMM-urile în ce privește finanțarea lor de către bănci și creditarea lor, pentru că, până la urmă, soarta ocupării depinde foarte mult de succesul acestor IMM-uri. Uh, s-a vorbit uh, mult despre, sau se vorbește despre un adevărat tsunami financiar cu care se confruntă economia europeană. Noi dorim ca impactul să fie minim ne trebuie o uh, poziție pragmatică și una dogmatică față de uh, creditele către IMM-uri. În orice caz, IMM-urile au suferit foarte mult din cauza acestor situații. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Riera Madurel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, în primul rând, Comisiei, în numele grupului nostru, pentru excelentă activitate depusă, în special în sânul Comisiei noastre. Și aș avea câteva întrebări de adăugat la cele care au fost deja puse aici de colegii mei. În primul rând, aș dori să evalueze domnul comisar, comisar cum funcționează programul competitivitate la care lucrează comisia foarte intens. Este vorba de programul Forseo. Și a doua întrebare vizează turismul. Turismul este un sector foarte important pentru Uniunea Europeană. Astăzi Uniunea Europeană nu are decât uh, competențe de coordonare, însă cu următorul tratat de la Lisabona competențele Comisiei Comunităților vor crește. Deci să vedem ce acțiuni pot fi luate la nivel european pentru a stimula acest sector al turismului și, bineînțeles, din perspectiva inovării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează colegul Hamsdorf. Danke, Frau Sitzender. Domnule Amstorf. Mulțumesc, domnule președinte. Ne face plăcere, domnule comisar, să vă primim din nou în rândurile noastre. Și aș avea o întrebare, o întrebare care se referă la noile posibilități de a extrage Uh, gaze naturale în, din noile zăcăminte găsite în Rusia. Cu informațiile care ne stau la dispoziție, este posibil ca rezervele de gaz metan în condițiile actualului consum să nu fie suficiente decât în să fie suficiente pentru următorii 200-300 de ani. Este o descoperire nouă a acestor zăcăminte și care nu va face decât să accentueze dependența noastră față de Rusia. Dar faptul că aceste zăcăminte reprezintă o siguranță pentru viitor se asociază și cu o parte negativă pentru că utilizarea gazelor, uh, gazului metan poate avea efecte negative asupra mediului. Poate că am putea afla câteva detalii din partea dumneavoastră, domnule comisar, dacă aceste noi posibilități sunt avute în vedere în momentul de față. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Glaska Binska. Dziękuję bardzo. W sobotę Irlandczycy powiedzieli tak dla traktatu. Sâmbătă, irlandezii au spus da la referendum și astfel se finalizează un termen lung de așteptare când e vorba de extinderea Uniunii Europene, cât și de reformele instituționale. Și toți colegii mei doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această perioadă. Eu sunt nouă în această comisie și de aceea aș dori să vă mulțumesc pentru rolul pe care l-ați jucat la această extindere ex istorică. Noi vă vom, ne vom aminti întotdeauna uh, cu drag Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážený pán comisar. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a sprijini inovația. Domnule comisar, vă, dumneavoastră spuneați că este important să asigurăm o protecție a drepturilor de proprietate individuală. Sper că acest lucru uh, să fie posibil prin crearea mecanismului brevetului european. Aveți uh, cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc. Domnule Viții, Corver. Suntem de acord în acest sens și noi avem aceea hierarhizare ca și dumneavoastră. Caracterul durabil este elementul central pentru a asigura competitivitatea. Așa văd eu lucrurile. Cu cât vom uh, stabili un caracter mai durabil pentru activitățile noastre, cu atât uh, va dăinui mai mult uh, competitivitatea uh, societății noastre. Cred că mai multe nu trebuie să adaug în acest sens. În ceea ce privește delocalizarea întreprinderilor datorită emisiilor de carbon, carbon leakage, cum anume se face o ierarhizare aici depinde de criteriile de referință uh, pentru selectarea celor întreprinderi care să beneficieze de anum, un anumit sprijin în acest sens. Eu am fost întotdeauna de uh, părere că trebuie un sistem de referință uh, adecvat pentru care să permită în același timp și saltul tehnologic. Am spus acest lucru și în fața uh, dumneavoastră. N-am fost uh, atât de uh, clar și răspicat în Bundestag, dar acum îmi permit să spun lucrurilor pe nume. Există um, o serie de persoane care știau acest lucru de mai mult timp. Uneori anumite concepte au nevoie de timp până um, sunt acceptate. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți de posibilitatea colaborării cu țările în curs de dezvoltare. Facem eforturi în momentul de față și cu China, cu Rusia, cu Brazilia, în ceea ce privește partea de reglementări, dar trebuie să recunosc că este dificil și problemele nu sunt doar uh, din partea noastră, dar cred că există în continuare un mare potențial aici. Dacă compar, de exemplu, modul în care, în cadrul Consiliului Transatlantic, organizăm colaborarea cu Statele Unite într-un dialog și într-o modalitate deschisă, constructivă și flexibilă, și ce uh, și ce mecanisme greoaie uh, există cu omologii noștri din China, pe când uh, cu americanii putem avea un dialog uh, adevărat. Cu chinezii facem uh, schimb de declarații. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, aceste aspecte trebuie ameliorate. În ceea ce privește chestiunile de principiu la care s-au referit și alți colegi, dacă statul să devină prizonierul transformărilor structurale sau nu? Răspunsul meu este foarte clar uh, să nu o facă. Este o greșeală a politicului de a încerca să um, evite uh, consecințele sociale, împiedicând însă în același timp uh, transformarea structurală pentru că acest uh, lucru uh, nu a făcut, uh, nu a avut decât consecințe negative pe termen lung și de aceea noi suntem convinși că nu trebuie făcut acest lucru și vă spun încă o dată, în bugetul european nu este prevăzut niciun singur euro pentru astfel de intervenții. Este o situație care uh, se petrece exclusiv la nivel național. Noi, din partea Comisiei, nu suntem decât o instanță de control, nu avem niciun fel de posibilitate de a interveni în afara faptului că trebuie să ne îngrijim să nu amânăm uh, transformările structurale, ci trebuie să le recunoaștem din timp și să le sprijinim din timp. De aceea am creat și masa rotundă cu industria automobilistică, dar și cu alte sectoare industriale, pentru a afla de la ei direct ce transformări structurale preconizează actorii de pe piață, pentru ca politicul să poată să intervină din timp. Și nu este vorba de intervenții de genul călora cu care avem de a face în momentul actual. De aceea, dacă mă întrebați de principiu, este mai bine să nu intervenim deloc și dacă o facem, atunci aceste lucruri trebuie să aibă un caracter cu totul excepțional. Și de aceea aș dori să spun colegilor care au uh, făcut referire la acest lucru, că da? Comisia are un, a permis un sistem temporar de subvenții, este valabil pentru toate statele membre, care uh, per, facilitează statelor membre să intervină acolo unde anumite întreprinderi sunt complet destabilizate ca urmare a crizei financiară. Deci nu unde întreprinderile și performanțele lor economice constituie problema, ci acolo unde efectele se datorează crizei financiare. În acest sens, există o procedură simplificată pentru ca um, ajutorul să poată fi, veni în timp util. Acest sistem, încă o dată, este limitat la un caz foarte concret și anume combaterea efectelor crizei financiare și are și te- caracter temporar. Și Opel, în opinia mea, nu se încadrează aici. Pentru că noi nu vrem să salvăm firme care nu sunt performante pe termen lung. Este o greșeală să facem acest lucru și politicienii care fac această greșeală pot avea, poate, pe termen scurt, succes, cum ar fi la următoarele alegeri, însă pe termen lung uh, periclitează economiile lor naționale. De aceea, noi nu ne propunem acest lucru, ci vrem să promovăm transformările structurale pentru ca oamenii care sunt afectați să nu-și piardă baza existențială. Acum, uh, revenind la IMM-uri, Acordarea de credite către IMM-uri nu face parte din competența instituțiilor europene și nici a guvernelor naționale, ci este competența sistemului bancar. Faptul că acest uh, lucru, că am constatat că acest lucru nu funcționează bine în ultima vreme, am a făcut să creăm programe care să faciliteze accesul IMM-urilor la credite. Și um, cea mai mare parte a programului are menirea să ofere posibilitatea băncii europene pentru investiții să ofere credite IMM-urilor, dat fiind însă faptul că Banca Europeană pentru Investiții nu se poate ocupa de microcreditare, derularea efectivă se face prin statele membre. Deci aceste programe se află acum în toate statele membre. Și dacă astfel de oferte de credit sunt acum disponibile, de exemplu, uh, la anumite bănci din Ungaria. Acest lucru a fost posibil datorită acestui program de care vă vorbeam. Acum însă am um, epuizat însă fondurile uh, disponibile pentru că nu putem extinde la nesfârșit uh, volumul de creditare al Băncii Europene de Investiții, pentru că aceleași reguli în ceea ce privește capitalul propriu pe care le-am creat pentru băncile comerciale sunt desigur valabile și pentru Banca Europeană de Investiții. De aceea, prin uh, programele de investiții ale Băncii Europene pentru Investiții finanțăm și anumite proiecte de inovații în anumite sectoare, cum ar fi, de exemplu, în uh, în sectorul auto. Dar cred în continuare că putem face mai multe în acest sens în Europa. Doamna Madurel, mă întrebase cu privire la cel de-al șaptelea program cadru. Experiențele de până acum sunt bune. Este vorba de trei programe diferite, în special cel cu privire la eco-inovație, a avut uh, rezultate extraordinare. Vom prezenta uh, Parlamentului un raport în acest sens. Ceea ce privește turismul, această săptămână, joi și vineri, va avea loc um, <clears throat> formula anual cu privire la turism aici la Bruxelles și voi avea o intervenție în care voi încerca să prezint uh, principiile de viitor ale industriei turistice în condițiile în care tratatul de la Lisabona vine cu o bază nouă care uh, astfel încât uh, vom putea uh, folosi instrumente legislative și în domeniul turismului. În momentul de față nu puteam decât să apelăm la proiecte pilot, la schimburi de experiență, lucru salutare de altfel, cu rezultate foarte bune, dar pe baza tratatului de la Lisabona vom putea face politică și în domeniul uh, turismului și rog deja de pe acum uh, Parlamentul European să se implice în acest sens, pentru că industria turistică este unul dintre cele mai importante sectoare uh, din, din Europa. 12,5% cu un potențial enorm care nu este nici pe departe epuizat. Cred că mai există o, un potențial de creștere enorm, dar uh, tocmai în, uh, în zona turismului, chestiunea inovației și uh, problemele ecologice sunt foarte uh, vizibile, pentru că nu vrem un turism care să contribuie la uh, degradarea mediului. Domnule Ransdorf, trebuie să recunosc că nu m-am ocupat uh, de cele menționate de dumneavoastră, nici nu intră în uh, sfera mea de competență metanul, dar încerc să vă dau uh, un răspuns. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a reduce în mod drastic dependența noastră de astfel de surse de energie printr-o politică nouă în domeniu. Există diferite mijloace în acest sens, dar pentru mine este important să trecem la o reducere masivă a consumului, fie prin substituție, uh, folosind energie alternative, fie prin uh, reducere în sine. Faptul că au fost găsite uh, noi uh, zăcăminte îmbunătățește <clears throat> situația siguranței aprovizionării, însă nu și problemele ecologice datorită acestui consum. Doamna Polasca, permiteți-mi să vă mulțumesc la rândul meu. În înainte ca în, uh, la, în Varșovia uh, să fie numită o stradă după numele meu, pentru eu spusesem polonezilor să nu facă acest lucru, pentru că activitățile premergătoare aderării uh, Poloniei au fost făcute de polonezi însăși, care au reușit astfel să-și câștige locul pe care îl merită în Europa. Nu a fost meritul meu. Și ultima întrebare a domnului Pască în ceea ce privește uh, politica în domeniul brevetelor. Nu putem decât să uh, continuăm să facem presiuni politice, ne, ne zbatem aici de ani de zile. M-am ocupat de acest domeniu deja de înainte să vin la Comisia Europeană și nu am făcut decât progrese mici. Au fost tot mereu uh, tot felul de obiecții în diferite țări și dacă am reușit să trecem de um, interese naționale pe termen scurt și să introducem acest brevet european, <clears throat> ar fi uh, foarte bine. Dar uh, ar fi foarte bine să nu mai așteptăm foarte mult. Și de aceea, cu cât uh, se vor face presiuni mai mari din partea Parlamentului European și din partea din partea parlamentelor naționale, cu atât mai aproape ne vom afla de acest deziderat. Problemele nu sunt la Comisia Europeană, problemele sunt la Consiliu din partea unui număr mic de state și nu pot decât să vă încurajez să aduceți în discuție această problemă în mod periodic. Dar, din punctul meu de vedere, avem uh, nevoie de acest brevet european. Domnule președinte, am încercat să dau un răspuns tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate și vom mai avea ocazia să uh, discutăm aspecte practice. pe, mai ales datorită domnului uh, Clau, să nu știm niciodată cât de lungă va mai fi uh, colaborarea noastră. Însă mie îmi va face plăcere până în ultima zi. Eva Holgen, herzlichen Dank für die mulțumesc, uh, domnule Verhoeven, pentru această dezbatere detaliată. Cred că uh, au fost uh, aspecte foarte importante. Uneori nu este posibil să planificăm timpul așa cum trebuie. Ne bucurăm, desigur, în continuare de o bună viitoare colaborare. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. Wir versuchen jetzt so ein bisschen. Äh, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vom continua acum și aș dori să recuperăm în măsura posibilului uh, agenda pe care ne-am propus-o. Avem printre noi un profesor care ne va prezenta programul ECO Inovație. Bun venit, domnule Raimund Bleișviț! Sper că puteți vedea afișajul, slide-urile. Oricum avem și suportul pe hârtie. Domnule profesor, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt extrem de fericit și onorat să vă pot vorbi astăzi despre uh, subiectul care ne preocupă. Cu câteva luni în urmă am publicat un studiu un studiu ale cărui rezultate le puteți consulta, dar pe care sunt dispus să discut cu dumneavoastră. E vorba despre eco-inovare. E vorba de a orienta Uniunea Europeană pe calea economisirii energiei. Ori acest lucru solicită o anumită organizare. Am discutat despre posibilitatea unui capitol care se referă la penuria de resurse. Este un subiect foarte important pentru ecoinovare, însă aș dori să îl aprofundez, deoarece este extrem de important. Există și un al doilea punct referitor la definirea potențialelor și, în fine, un al treilea capitol referitor la felul în care trebuie accelerată ecoinovarea în sânul Uniunii Europene. Penuria de resurse în ultimele luni, această penurie de resurse a sporit și se vorbește tot mai mult despre aceasta, chiar și în opinia publică, deoarece s-a constatat că Europa are nevoie de tot mai multe resurse. Există, de altfel, un manual uh, elaborat de OCDE Și în ultima vreme e limpede că Uniunea Europeană are nevoie de tot mai multe resurse energetice. Și anumite și Uniunea Europeană este dependentă de un număr important de țări furnizoare, în proporție de 85% uh, în ce privește petrolul. În ce privește metalele, Europa este de asemenea foarte dependentă. Uneori, în anumite cazuri, uh, 100%, 100% dintre metale trebuie importate pentru a răspunde solicitărilor industriei europene. Uh, bună oară! Uh, metale ca uh, galiu, titan, antimoniu vi se par poate ciudate aceste nume de metale, dar sunt elemente extrem de importante pentru industria consumatoare alte metale sau pentru industriile viitorului. Ne putem întreba ce se va întreba în viitor. Resursele vor trebui să se repartizeze, iar dependența industriei europene în mod inevitabil se va accentua. Pronosticurile până în prezent în privința cererii de resurse naturale uh, arată că, potrivit OCDE, uh, cererea de resurse va trebui să se, uh, este posibil să se dubleze la nivel mondial față de nivelul anilor 1980. Nu e vorba doar de uh, Uniunea Europeană sau de țările OCDE, ci și mai ales în țările emergente. Care vor fi resursele cele mai solicitate? În fapt, toate. Iar dacă vă uitați la categorii tot ce înseamnă energie, metale, biomasă, uh, pentru producerea, uh, producția de alimente, previziunile OCDE arată că cererea va crește. Care vor fi industriile cele mai afectate? Avem nevoie, practic, de un radar al riscurilor în Europa pentru a ști exact care sunt industriile care, în anii care vin, vor avea nevoie de cutare sau cutare categorie ori grup de resurse. Însă, practic, toate industriile uh, de tehnologie înaltă vor avea nevoie de astfel de resurse energetice. Bună oară! Ecranele la care vă uitați acum sau telefoanele mobile uh, Um, autovehiculele, absolut toate aceste produse vor avea nevoie de metale prețioase. Se spune că viitorul industriei este unul verde, ecologic. E adevărat, dar toate aceste industrii așa numite verzi au nevoie pentru catalizatori de metale, catalizatorii trei priste, pentru uh, sistemele eoliene, pentru tot ce înseamnă motoare electrice. Apoi, în ce privește productivitatea, ei bine, aceasta este o pistă pentru Europa și aici potențialul este foarte mare, deoarece dacă se compară productivitatea resurselor și evoluția în ultimii ani, comparativ cu productivitatea energetică sau productivitatea muncii, ei bine, productivitatea muncii a crescut foarte mult, însă productivitatea în uh, ce privește materialele a scăzut. Dacă se face o comparație între uh, vechile state membre și UE 15 și UE27, vedem cifre care încă nu au fost publicate pentru noile state membre, însă constatăm Adică puteți vedea cifrele cele mai recente și se constată că productivitatea energetică, productivitatea muncii au evaluat în mod pozitiv. În schimb, productivitatea ce privește materialele uh, uh, rămâne în scădere. Aici potențialul este cel mai mare în acest sector și pe termen scurt, deoarece productivitatea uh, materială ar trebui să crească. Uniunea Europeană spune că ar trebui să devenim economia cea mai productivă. Însă aceste previziuni, sigur, nu s-au realizat încă. E important pentru anumite tipuri de industrie, în special în contextul crizei financiare și noi am uh, Uh, prezentat o definiție a ecoinovării. Se spune că e un factor important și esențial pentru obținerea eficacității energetice. E de făcut o distinție între nivelul microeconomic, nivelul de exploatare și uh, fluxul material Aș da doar exemplul cuplului. În ultimii ani s-a încercat sporirea eficacității materiale și se vede că există un număr mare de întreprinderi producătoare care au încercat să comprime costurile materiale. În parte au reușit. În schimb, potențialul de viitor. Ce se întâmplă cu acesta în ce privește resursele, tratarea deșeurilor și această idee a unei economii ciclice? Ei bine, nici aceasta nu s-a materializat. Care sunt sectoarele cele mai interesante pentru noi? Ei bine, există un acord între tot ceea ce ține de mediu și energie. Uh, domeniile locuințelor, mobilității, uh, alimentație. Acestea sunt foarte importante pentru consumatori, dar sigur sunt foarte importante și pentru mediu. Am ales și câteva exemple în care eco-inovarea este realizabilă. Și aș dori să vorbesc, în primul rând, de domeniul construcțiilor. Uh, Cunoașteți fără îndoială eforturile care s-au făcut de a construi cu energie zero sau prin stocarea energiei cu zero emisii de gaze cu efect de seră. Este un lucru important deoarece trebuie să se țină seama de intensitatea energiei folosite. E vorba de a izola uh, construcțiile și ca aceste izolații să fie integrate și există o serie întreagă de um, tipuri noi de construcție. În regiunea Freiburg există un asemenea exemplu la vârful tehnologiei. Sunt domenii care nu se dezvoltă singure, există mai multe motoare, însă există și numeroase obstacole în acest sector, raportul între um, proprietari și locatari, randamentul este problematic. E nevoie de um, a locui um, pe intervale de câte 10 ani, de exemplu, Există și în domeniul alimentar există multe obstacole, dar și forțe motrice la care n-aș dori să mă refer acum în detaliu. Dacă privim piața mondială, așa cum e evaluat într-un studiu Roland Berger, care menționează într-un nou studiu că piețele mondiale sunt verzi și repetă ceea ce s-a spus adineauri și dacă cuantificăm acest lucru, înseamnă că volumul pentru ecoinovație se va dubla în următorii 10 ani, ceea ce înseamnă că ratele de creștere în acest domeniu sunt mai mari, cu mult mai mari chiar decât în alte domenii industriale și în acest uh, context uh, piața pentru eficiență materială și eficiența a resurselor se va tripla până în anul 2020 și în total volumul pieței pentru ecoinovații este preconizat la 3 uh, trilioane de euro. Întrebarea este cum anume pot Um, firmele europene să își pună în valoare aceste uh, inovații, nu doar în Europa, ci și în afara granițelor. Eu cred că un rol important uh, poate reveni politicii în acest sens uh, și nu de a crea o reglementare pentru orice obstacol pe care îl întâlnim, ci uh, prin elaborarea unei politici industriale care să ducă la o mai mare deschidere a pieței, la o mai bună informare a cetățenilor și la fructificarea potențialului pentru ecoinovație. Acum, ce există în Europa? Există, desigur, o serie întreagă de politici și programe care încearcă să promoveze ecoinovația, foarte ambițioasă este directiva cu privire la ecodesign. Există alte uh, programe cu aceleași obiectiv, programe de acțiune uh, cu privire la tehnologiile de mediu, programe mm, care vizează construcțiile de case. Există însă cu toate acestea și câteva lacune de ordin strategic. Pentru dacă încercăm să analizăm cum anume o idee ajunge de la creierul cercetătorilor la piață, constatăm că nu orice idee bună își găsește drumul către piață și vedem și a doua fază în care un prototip funcționează, în, uh, pentru care însă drumul spre o producție în masă uh, e mult prea dificil și eu cred că aici uh, politica națională, dar și politica europeană pot uh, avea un rol mai important pentru a crea aceste posibilități. Există, bineînțeles, uh, um, am, am încercat ca pe acest slide să evidențiez diferitele programe care încearcă să abordeze aceste lacune. Acum, ce se poate face? Eu cred că una dintre concluziile uh, ultimilor ani este faptul că instrumentele uh, de stimulare a pieții pot fi utilizate și aici. Uh, cunoașteți, desigur, și directiva cu privire la uh, comercializarea emisiilor și cred că s-ar mai putea face încă ceva uh, și anume impozitarea uh, anumitor materiale. Asta ar fi o posibilitate de a maximiza eficiența materială, în special pentru anumite clădiri. Un uh, al doilea aspect vizează politica regională. Știți probabil că 80% din cheltuielile comunitare merg spre domeniul uh, regional, al agriculturii, etc. Eficiența acestor uh, cheltuieli poate fi uh, sporită. Am făcut câteva propuneri în acest sens, care vizează inclusiv posibilități de promovare a inovației în diferitele regiuni din Europa. Avem un plan de acțiune um, pentru o un consum uh, durabil în Europa, unde se pot lua și măsuri suplimentare. La fel de important este și implicarea uh, sectorilor industriale în a reduce costurile cu materialele. Cred că este important uh, să realizăm că și industria trebuie să, să vadă care există riscurile um, aferente unei uh, transformări structurale. De aceea am creionat o strategie care vizează reducerea costurilor cu materialele, apoi o altă strategie care să explice clienților această idee de eficientizare. Există și demersuri de, de promovare a inovațiilor, dar și uh, um, eforturi în ceea ce privește anumite tipuri de prestații. Există însă și un necesar de inovații noi, de inițiative noi, așa cum au fost uh, detaliate în acest studiu. Noi credem că finanțarea de ecoinovații, cu toate că au existat câteva semnale pozitive, nu uh, se ridică la, ne- uh, la nivelul așteptărilor. De aceea, cred că ar fi necesar să se creeze un fond care să se adreseze întreprinzătorilor în domeniul ecologic, care să-i sprijine pe aceia care au idei bune în acest sens și să îi doteze cu capitalul de risc necesar. Există un model pentru un astfel de fond. Este un uh, fond în uh, Regatul Unit, așa numitul British uh, Carbon Trust Fund. Cred că putem um, învăța din experiența acestuia la crearea unui uh, fond similar în Europa. În al doilea domeniu uh, care trebuie avut în vedere este aceea inovațiilor în domeniul materialelor. Important ar fi uh, să existe o platformă pentru acele ramuri industriale cu un consum material mic, unde să se întâlnească toți actori de pe această piață, atât reprezentanții IMM-urilor, cât și cercetătorii, dar și uh, marile companii de resort, dar și producătorii auto. Un al treilea program pe care îl avem în vedere este un program de renovare a clădirilor. Știți, probabil, că în toate statele membre au acum misiunea de a pune în aplicare directiva cu privire la uh, eficiența construcțiilor. Este o aplicare lentă, din păcate ar fi bine să învățăm um, unii de la alții și pas cu pas să punem pe picioare un program pentru renovarea clădirilor care să aibă ca obiectiv de reducere emisiilor de uh, carbon. Astfel am ajuns la finalul prezentării mele și aș dori să vă mulțumesc. Herzlichen Dank und wir haben auch schon die ersten Mulțumesc, avem și primele înscrieri la Uh, cuvânt uh, domnul Thomas, vă rog. Um, die... Mulțumesc pentru această prezentare. Cred că nu pot decât să recomand și celorlalți colegi să citească mai în detaliu acest studiu, pentru că ne aflăm într-un domeniu, și aici sunt de aceeași părere și cu domnul Verheugen, unde Problemele care vizează, de, uh, care vizează resursele și mediul pot constitui o șansă pentru Uniunea Europeană. De aceea, condițiile legate de mediu pot fi privite ca o șansă, nu neapărat ca obstacole. Vorbeați de aceste lacune în legislația europeană sau în politica uh, în domeniul ecoinovației. Dacă ați putea să veniți cu mai multe detalii în acest sens pentru ca noi să înțelegem în ce constau obstacolele în politica de inovație. Un al doilea aspect care mă interesează este care este echilibrul dintre reglementare pentru că avem, de exemplu, o legislație foarte aspră în, în domeniul canalizării, de exemplu. Nu au fost Uh, acea, n-a fost cumva această legislație și premisa pentru a dezvolta tehnologiile necesare și dacă acesta a fost cazul, cum uh, reacționăm în următorii ani în ceea ce privește noile condiții? Cum uh, despre ce pachet legislativ este nevoie pentru a crea premizele pentru acest, acest program de care vorbeați de renovarea caselor. Mulțumesc, domnul Buiticov. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește evaluarea generală, sunt în asentimentul domnului Thomas, de, de aceea nu am să repet din ideile prezentate, două întrebări din partea mea. Într-un studiu efectuat de un institut din Wuppertal pentru noi, ni s-a atras atenția că eficiența, uh, în ceea ce privește eficiența resurselor și eficiența energetică în Europa, dacă se face o comparație, ajungem la un factor 1 la 17 între eficiența cea mai mică și cea mai mare. Întrebarea mea așadar este aceea, cu ce instrumente poate comunitatea să uh, ajute acele țări uh, care au decalajele cele mai mari? Pentru că din experiența mea, capacitatea de punere în aplicare uh, politică a unei astfel de strategii în domeniul inovației depinde, nu în ultimul rând, și de, uh, și de faptul că aceste țări să înțeleagă că o astfel de inovație le aduce ceva uh, suplimentar și lor, nu doar celorlalți. Acum, dacă privim afara granițelor Uniunii Europene și constatăm cum anume alte spații economice încearcă să-și pună în aplicare strategiile în domeniul inovației? Care sunt provocările pe care trebuie să le avem în vedere? Unde sunt exemple? Unde ne putem inspira de la alții? De alții poate au um, strategii mai eficiente, instrumente mai eficiente, care poate nouă ne lipsesc încă. Domnule Lambert. Uh, Se pare că aceasta este o dezbatere uh, ecologică, verde, dar uh, în spiritul economisirii energiei am să renunț la întrebarea pe care vreau să o pun. Domnul Macachis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la spusele colegului meu într-o, adresare, într-o întrebare adresată domnului Verhoeven. Vorbeați de un uh, light motiv uh, modificat uh, care este necesar și spuneați că acest lucru este posibil pentru politica noastră industrială doar dacă punem accentul pe inovație. Bun. Acum însă ne lovim de o problemă. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră pare foarte științific, cred că este bine, dar în ceea ce privește interpretarea și detaliile există diferențe ideologice. De exemplu, în domeniul auto. În momentul de față, în legislația cu privire la dioxidul de carbon, uh, interpretarea acesteia, se discută uh, care din uh, inovațiile tehnologice în domeniul auto este recunoscută ca ecoinovație și care nu astăzi a fost acordat Premiul Nobel pentru Fizică pentru ceva care a fost inventat în anii 60, anume fibra de sticlă și utilizarea de uh, cabluri uh, din fibra de sticlă pentru transmiterea informațiilor. La data respectivă, nimeni n-ar fi crezut că este o ecoinovație, Astfel știm că facem economie de costuri de deplasare prin uh, transmiterea unor conferințe așa. De aceea, cum anume stabilim criteriile pentru recunoașterea unei ecoinovații? Eu cred că este o discuție care și în interiorul Comisiei uh, comportă aspecte ideologice și anumite inovații sunt excluse din, uh, din start și consider că acest lucru este inacceptabil lucrurile urmează să se clarifice prin procedura de comitologie, adică cu excluderea noastră și de aceea vă întreb pe dumneavoastră cum putem să excludem că anumite principii ideologice uh, împiedică ecoinovația până la urmă pe termen lung. Doamna Thompson. Uh, mange tak for deres præsentation, uh, som er meget vigtig, et meget vigtigt tema for det her udvalg. I den sidste periode, der i în special pentru membrii acestei comisii, este foarte uh, important acest subiect. În uh, legislatura anterioară am votat o reducere de 20% a emisiilor. Aceste uh, ținte erau unele constrângătoare, iar dacă nu economisim energia, va trebui să producem tot mai multă energie ceea ce este extrem de dificil. Iată de ce e important ca în anii care vin să investim în eficiența energetică și în economisirea energiei, iar ecoinovarea este un pas extrem de important în această direcție. Pot să vă dau câteva exemple din Danemarca, unde încercăm să implicăm cetățenii la lor de muncă și încercăm să-i ajutăm uh, atunci când uh, e vorba să promovăm eficiența energetică și economisirea de energie. Însă atunci când uh, se întrerupe directiva privitoare la energiile uh, regenerabile, mm, doamna Angela Merkel spune că e nevoie de ținte constrângătoare și pentru industrie, pentru că altfel industria nu va investi decât dacă aceste ținte de eficiență energetică sunt constrângătoare ori, din păcate, nu beneficiem de asemenea uh, ținte de uh, economisire energetică constrângătoare. Cum putem rezolva acest lucru? Avem nevoie de economisire energetică și de eficiență energetică. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dacă mai există scrieri la cuvânt, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte scurtă pentru domnul profesor. Uh, dumnealui uh, ne arată un cadru coerent uh, în care e limpede că e nevoie de o abordare transversală a ecoinovării. Ce lipsește, în schimb, în pachetul energetic climatic la nivel european? Trebuie să reușim, fie că e vorba de construcții sau de ecodesign, la niște obiective convergente. Iar întrebarea mea e foarte simplă cu un obiectiv de reducere a emisiilor a consumului de 20% până în 2010, care nu este constrângător, putem realmente să avem un răspuns um, relevant în materie de ecoinovare? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai adaug câteva soluții în ceea ce privește ecoinovația care se leagă de reducerea frecării cu care ne întâlnim tot mereu, pentru că am constatat că o treime din uh, resursele energetice globale se folosesc pentru reducerea frecării. Dar ar trebui uh, aș dori să subliniez uh, ceva ce ați menționat deja, termomodernizarea. Eu cred că reprezintă cea mai mare rezervă dacă ne propunem să aplicăm aceste ecoinovații. Dar atunci când este vorba de aplicarea efectivă, avem o, uh, um, un obiectiv ambițios, 20-20-20, un obiectiv care este justificat, pe care încercăm să îl realizăm și pe de altă parte, și deci pe baza acestui uh, um, pachet uh, climatic. Însă condițiile sunt uh, diferite în diferitele țări și cred că aceste inovații se pun în aplicare fără o prioritizare. În în țara mea, de exemplu, care se bazează preponderent pe cărbune atunci când este vorba de resurse energetice. Avem, în momentul de față, soluții care ar fi nocive pentru industrie, dar prin această termo eficientizare s-ar putea economisi mai mult cărbune, de exemplu. Mulțumesc, spune președintele. Văd că nu mai există alte întrebări. Dau așadar uh, cuvântul domnului Blaișviț pentru a ne acorda un răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru numeroasele întrebări foarte interesante pe care mi le-ați adresat. Am să încerc să dau un răspuns tuturor. pentru a răspunde celor care întrebau care este distinția între ecoinovație și alte inovații, și care este factorul banal, de exemplu, și atunci când vorbim de eco-inovații. Trebuie să privim um, sfera de aplicare a ecoinovațiilor uh, internațional și pentru un anumit uh, ciclu de viață. De exemplu, dacă în uh, Europa am face utilizarea anumitor um, mașini sau unelte mai um, eficientă pe perioada lor de viață. Uh, sau făcut com- comentarii negative în ceea ce privește combustibilii biologici și asta datorită faptului că o serie de țări în curs de dezvoltare au um, pus la dispoziție terenuri uh, disproporționat de mari pentru acest lucru, ceea ce a dus uh, până la urmă efecte negative. De aceea lucrurile trebuie concertate internațional. Însă există instrumente, managementul portofoliului, analiza riscului, un, prin care și firmele însă își pot face o proprie evaluare, dar um, unde poate interveni și politica, pentru că o firmă mică poate are dificultăți în a face astfel de evaluări, dar poate Uh, se vor putea utiliza pentru aceste evaluări anumite agenții. Astfel ajung la obiective. Cât de stricte, cât de obligatorii ar trebui să fie astfel de obiective. Eu cred că din perspectiva ecoinovației avem nevoie, în primul rând, de un obiectiv pe termen lung sau de o orientare pe termen lung. În domeniul climatic, acest obiectiv de 2 grade este un astfel de exemplu. E nevoie de astfel de obiective pe termen lung, atât din perspectiva degrevării um, ecologice, dar și din perspectiva inovației. Multe dintre astfel de proiecte vizează o perioadă de perspectivă de 20-30 de ani. Haideți să ne uh, Uh, gândim, uh, de exemplu, la mașina cu propulsie pe patră de hidrogen, uh, până în anii 2030, cu siguranță nu vom beneficia de o, un astfel de automobil. Și studiile în acest sens depind de prioritățile politice care se stabilesc. De aceea, trebuie stabilite în primul rând obiectivele pe termen lung și făcută apoi o ierarhizare și o prioritizare. Ați mai întrebat ce fel de reglementare a avut succes, ce fel de tip de reglementare a avut succes în ultimii ani. E adevărat că prin directive s-au stimulat diferite inovații, dar um, astfel de acte normative au și părțile negative, și anume sporirea costurilor birocratice. Acolo unde există un interes al pieții, există E clar că situația este mai ușoară dar trebuie și informații suplimentare care să fie aduse pieței. De exemplu, în ceea ce privește materialele sau cererea de uh, materii prime, de aceea cred că ar fi nevoie de un raport periodic, o bază de date accesibilă publicului, ar fi uh, în folosul și a celor firme care se, plică, care se implică în inovație. Apoi uh, ar fi și informațiile de pe produsele însăși. Am făcut uh, progrese în ceea ce privește conținutul de carbon, dar în momentul de față lipsesc informații cu privire la anumite produse cheie, energofage, de exemplu, materiale de construcții, case, mașini, care nu ar trebui să se concentreze doar asupra emisiilor de carbon, ci întreaga, întregul consum de resurse. Abia atunci clienții vor fi în măsură să iau o decizie informată. Ne-ați mai întrebat uh, cum uh, anume trebuie explicate diferențele din uh, Uniunea Europeană. 1 uh, la 17 vorbeați de acest raport, e adevărat că așa cum spunea și domnul Gerec, ce se poate face? Unde e se află și interesele statelor membre. Ce poate face o țară precum Polonia sau Slovacia? Eu cred că important este și interesul propriu, pentru că aceste țări s-au concentrat în ultimii ani asupra extinderii infrastructurii. Poate începe acum o fază, după criza financiară, unde investițiile publice și fondurile europene vor putea fi mai bine direcționate spre inovație în aceste domenii. Clădiri publice, de exemplu, ar putea fi un model pentru eficiență energetică și eficiența resurselor. Promovarea unor construcții durabile în domeniul privat, investiții în transport, uh, Există așadar um, posibilități de a direcționa mai bine și um, cheltuielile publice spre inovație. Și, pentru, și în același timp pentru a motiva și uh, sectoarele industriale din aceste țări. Carbon leakage, um, acest fenomen de relocalizare a um, întreprinderilor se constată și în noile state membre acum, care fac eforturi de a păstra uh, aceste uh, companii. Discutând uh, acum pachete uh, care vizează eficientizarea acestor industrie energofage, cum ar fi producția de ciment uh, sau alte asemenea. S-a mai întrebat ce exemple există în afara Europei. Există câteva în acest sens. Japonia este probabil țara cea mai eficientă din punct de vedere al resurselor și a energiei la nivel mondial. Pentru că și politica lor este direcționată în acest sens. Japonia reușește tot mereu să aducă inovațiile pe piață, pe piața de masă interesantă și China. China China este țara cu cea mai mare cerere de resurse, dar în același timp a făcut și un pas important pentru administrarea resurselor, dar și în ce privește gestionarea emisiilor și mm, cred că China în anii următori va reuși să depășească pe mulți. Cunoașteți probabil exemplul Shanghai, unde în apropiere ia ființă acest oraș cu emisii zero și mm, cred că China va putea deveni un model pentru multe țări asiatice. Pentru că nu se mai pune neapărat uh, întrebarea ce fac uh, vechii europeni, bătrânii europeni, ci uh, se pune întrebarea ce fac țele în curs de dezvoltare, ce face India, ce face China, ce face Brazilia. De aceea cred că ar fi bine să încercăm să nu pierdem legătura cu acestea. Pare ce am trecut cu vederea. Doamna Thompson, uh, referința dumneavoastră vis-a-vis de Danemarca, da, sunt, pot fi și eu de aceeași părere și în uh, studiu uh, să dau câteva exemple interesante uh, de promovare a ecoinovațiilor în Suedia și Danemarca. Lacune, uh, um, întrebarea domnului Thomas. Consider că în Europa avem mult prea puține Uh, întreprinderi uh, mici care să beneficieze de sprijin în domeniul inovației. Cred că aici, cum vă spuneam, uh, o soluție ar fi acest fond pentru sprijinirea investițiilor de risc. Un alt domeniu în care am putea lua exemplul Japoniei este de este modul în care Japonia reușește ca dintr-o dintr-un produs ca destinat inițial unei anumite nișe să dezvolte un produs care să, să fie ulterior produs în masă. Și încă o dată, cred că potențialul existent în domeniul inovației ar trebui mai bine promovat și extins. Mulțumesc, domnule profesor Leșniț, pentru interesantă informare pe care ați făcut-o și pentru ocazia pe care am avut-o de a beneficia de detaliile aferente din partea dumneavoastră. Permiteți-mi să închei cu acestea și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Ah, Kollege Thomas. Ähm, vielleicht noch für die neuen Kollegen wäre es noch gut zu wissen, wo, wo Poate încă o observație pentru colegii noi, unde anume putem găsi acest uh, studiu, poate și în format electronic, poate ne-ați putea uh, spune unde putem uh, să-l consultăm. Wir werden eine Rundinformation machen an alle. Einverstanden? schriftlich per Mail, dann hat jeder das. Am să vă tramit, transmit pe e-mail această informație. Mulțumesc. Wir haben den nächsten Tages Următorul punct de pe ordinea noastră de zi se referă la proiecte de investiții în infrastructura energetică din cadrul comunității europene. Rapor, raportoare, doamna Vălean, care astăzi nu poate fi prezentă, iar uh, doamna Hall a preluat uh, această uh, misiune. Aveți uh, cuvântul așadar, doamnă Hall. Thank you, Mr. President. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început aș dori să exprim aici scuzele doamnei Văleanu, care nu poate, din păcate, să fie aici cu noi astăzi la Bruxelles. Poate că ar fi mai bine să dăm cuvântul de la bun început comisiei să ne expună părerile și viziunea sa și apoi eventual vom vedea întrebările eventuale care pot fi puse aici. Da, niciun fel de problemă, spune președintele. Nu știam că raportoarea nu putea fi prezentă. Cred că niciun fel de problemă. Comisia poate să deschidă balul, cum se spune. Aveți cuvântul, Comisia. Ja, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Reprezent eh, DG Energie. Observatorul pentru energie a pus eh, pe masă o serie de propuneri. De ce aceste propuneri din partea Comisiei vizând eh, regulamentul privind infrastructurile energetice. Se consideră că în următorii 10-15 ani vom asista la o perioadă decisivă pentru dezvoltarea unei serii întregi de infrastructuri energetice în Europa. E vorba de petrol, electricitate, gaze naturale, energii regenerabile, aprovizionare, producție, transport și așa mai departe. Deci e vorba aici de o întreagă gamă de infrastructuri care sunt caracterizate de un ciclu de viață lung și e vorba de investiții care se vor concretiza sau în următorii zeci de ani. E vorba de infrastructuri care vor rezista timpului timp de zeci de ani de acum încolo. Întrebarea este dacă Europa va reuși să pună la punct un mix energetic care să reducă emisiile de dioxid de carbon. Și din aceste motive ne bazăm uh, pe observația că, într-adevăr, criza financiară a trecut pe aici, climatul de investiții nu este tocmai bun și, deci, în aceste condiții vom vedea și pe baza datelor provenite de la state cum uh, vom putea să estimăm în continuare uh, Uh, consumul și investițiile necesare în viitor. Deci vom vedea dacă există mai, mai există lacune de infrastructură în Europa pentru aceste uh, energii și ce se poate face. Deci, având în vedere toate aceste lucruri, deci Comisia a decis să reia regulamentul din 96 și care fusese e, pus și un, un document care reflecta criza petrolieră din anii sfârșitul anilor 70. Deci, caduc. Ce dorim noi? Ce s-a dorit? Dorim ca odată la doi ani statele membre să transmită comisiei informații privind capacitățile viitoare privind infrastructurile planificate în domeniul petrol, gaze și energie electrică, plus energii regenerabile și uh, emisiile, stocaja, stocarea și transportul uh, de dioxid de carbon. De asemenea, uh, trebuie spus că nu dorim să devenim un birou de planificare centralizată, pentru că e vorba de infrastructuri care țin de domeniul uh, industriei. Uh, industria trebuie să gestioneze lucrurile. Noi dorim să vedem care sunt obiectivele care sunt propuse în diferite state, la nivelul diferitelor branșe, care sunt capacitățile uh, potențiale ca și cele existente, care sunt intențiile în ce privește investițiile în infrastructură, care ar fi nevoile, ce termene sunt uh, luate în calcul și deci toate aceste aspecte vor fi analizate de noi. Uh, s-ar putea să existe la un moment dat o interpretare economică a acestor date, alte ori uh, vom vedea ce se întâmplă cu uh, finanțarea anumitor proiecte, deci pot să apară anumite obstacole, anumite elemente în fața statelor membre piața poate să reacționeze la un moment dat într-un anumit fel. Noi aceste lucruri dorim să le luăm în calcul. Deci, propunerea de față uh, este una deci, detaliată. Doamna raportoare a lucrat în acest sens Ideea este de a face încă o dată acest raport dată la 2 ani ce privește infrastructurile existente și cele uh, planificate. Deci, trebuie spus că, oricum, în ce privește aceste rețele energetice, uh, avem nevoie de, uh, de date, însă planificările financiare se întind pe o perioadă mai lungă. Investițiile merg începând de la 10 ani nu dorim să existe o povară administrativă suplimentară, de aceea dorim o coerență cu instrumentele deja existente. Deci, încă o dată pe această bază, o dată la 2 ani, dorim ca statele membre să ne spună care sunt uh, previziunile pentru capacitățile energetice, inclusiv uh, rafinarea produselor și așa mai departe. Astfel, Comisia va putea să își revadă în permanență datele de care dispună, lucru care a fost cerut uh, mereu de Parlament, de Consiliu și ne va permite de asemenea să avem uh, previziuni clare în ceea ce privește evoluția consumului. Acum, noutățile față de regulamentul din 96. Cred că avem aici a face cu un plus de transparență. Toate datele transmise Comisiei au un caracter confidențial, Comisia și Consiliul au acces la aceste date. Consiliul nu, uh, Comisia nu publică direct aceste date, în orice caz nu în forma brută și există discuții prealabile. Bine, aceasta era situația până acum. Uh, noi dorim totuși o publicare a acestor date, cel puțin sub formă agregată, pentru a da o imagine situa uh, a situației de ansamblu din Europa. În orice caz, scopurile noastre nu sunt nici de a evidenția, evidenția o firmă sau alta, nici de a face publicitate vreunei întreprinderi sau alteia. Nu aceasta este motivația noastră. Noi dorim uh, răspundând răspunzându-ne cererea Parlamentului European, să avem o dezbatere odată la 2 ani pentru a vedea dacă, într-adevăr, infrastructurile prevăzute în Europa corespund uh, ambițiilor politice. Domnule președinte, mă voi opri aici pentru moment și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ghere. Eh, od dawna wiadomo, że do... Mulțumesc, domnule președinte. Se știe de mult că o informație de calitate este un trofeu. Este o nasă în mânecă până la urmă. și până la urmă aici vorbim de o direcționare corespunzătoare a politicii europene. Conform mandatelor din ianuarie, ceva mm, aspecte importante sau deciziile importante se iau atunci când se dorește evitarea unui anumit aspect, cum ar fi uh, criza în domeniul gazelor. De aceea este bine că mm, Comisia vine cu o propunere aici care să mm, înlocuiască vechile reglementări. Se face referire în noua propunere despre combustibili, reducerea emisiilor de carbon și există anumite definiții uh, a termenilor. Lucru important, în opinia mea. Și în anexă mm, se specifică și alți uh, indicatori. Constatăm și o reducere a rezervelor de gaze și 150 de uh, minivolți pentru anumite linii, înainte erau 300. Cred că s-a recunoscut necesitatea de a investi în infrastructura din uh, întreaga Europa dar um, actul normativ uh, în sine mai trebuie completat. Permiteți-mi să vin cu două completări. Și anume, la articolul 2, uh, definiția termenilor. Avem la punctul 3 o formulare relativ uh, imprecisă. Eu cred că aici trebuie precizați parametrii. E vorba de parametrii în întreprindere, eficiența distribuției și, în ultimul rând, mărimea, un parametru de ordin tehnic de data asta. Apoi, uh, lipsește o definiție a interconectărilor. Un uh, instrument care să funcționeze de ambele părți. Am văzut acest lucru în timpul crizei gazelor. Acolo unde se vorbește despre produsere de rafinerie, ar mai trebui amintite și mm, produsele de tip cărbune. La articolul 6 se vorbește de calitatea datelor și despre publicarea acestor date în uh, formă agregată. Eu uh, cred că aici se poate duce atingere secretului uh, comercial. Și anume, se poate întâmpla acest lucru dacă într-o anumită țară membră există o singură companie care se ocupă de un anumit uh, domeniu. Poate că aici ar trebui modificate aceste clauze. Doamna Raul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei foarte mult pentru prezentare și sunt de acord. Nu putem promova o politică europeană energetică dacă nu avem informații adecvate despre infrastructura noastră energetică. Iată de ce sper că aici, în Parlament, să putem susține acest regulament. Mai ales ținând seama de uh, intrarea în vigoare a tratatului uh, de la Lisabona și uh, în consolidarea rolului Uniunii Europene în politicile energetice. e nevoie să știm exact uh, care este situația practică. Aș dori să ridic câteva puncte în relație cu comentariile comisiei și cu uh, prima versiune a raportului. S-a menționat în prima versiune că statele membre nu s-au supus regulamentului 1996 și nu au oferit informațiile pertinente. Aș dori să știu cum consideră Comisia că, din acest punct de vedere, noul regulament va fi unul mai bun. Uh, informațiile sensibile, uh, informațiile comerciale care ar putea fi sensibile, au fost amintite de domnul Ghere cât și de comisie. Însă, e inevitabil să obținem informații și uh, acestea vizează companiile. Uh, Mă întreb dacă Consiliul a început să lucreze asupra acestui regulament sau unele dintre statele membre. În al treilea rând, în ce privește dubla raportare, propunerea arată că statele membre trebuie să ofere notificări potrivit legislației. Acest lucru este de înțeles din punctul de vedere al evitării uh, unei suprasarcini administrative dar am putea de asemenea să creăm confuzie, pentru că întreaga informație va fi într-un singur loc. Mă întreb dacă Comisia nu ar putea să ne ofere un tabel uh, inclusiv al raportărilor și aceasta în funcție de uh, evaluarea de impact, astfel încât uh, toată lumea să dispună de informația uh, centralizată într-un singur loc. Cum spuneam, uh, tratatul de asemenea va intra probabil în vigoare și atunci uh, articolul 194 din noul tratat referitor la politica energetică nu ar fi oare un temei legal mai adecvat pentru acest raport? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele. Aș dori să susțin propunerea doamnei Hall E vorba de a înțelege care sunt și celelalte obligații în materie de raportare și toate trebuie sintetizate într-un singur document și ar fi mult mai simplu așa și mai util pentru a obține un rezumat, o imagine clară a, uh, situației. Domnul Jadot. Domnule președinte, mulțumim uh, prezentării comisiei și nu putem decât să susținem Uh, ideea unei politici energetice comune la nivel european. Acum câteva observații și întrebări. În document se vorbește de consultări cu industria și cu uh, reglementatorii. Ne întrebăm de asemenea dacă nu pot fi implicate și colectivitățile locale, care în Europa joacă un rol tot mai important, mai ales uh, în materie de infrastructură energetică. Uh, inclusiv sindicate și alți actori din societatea civilă. Miza transparenței și ne îndoim și noi de acest concept de sensibilitate comercială a anumitor informații. Mă întreb în ce măsură acest instrument, dacă va fi implementat, va putea alimenta o dezbatere publică în privința unei politici energetice comune și a deciziilor energetice la nivel european. De asemenea, din acest document reiese un mesaj politic asupra tipului de infrastructură și a tipului de energie pe care uh, ni-l dorim. Se pune accentul pe uh, gaz, uh, energie nucleară, energii fosile, agrocarburanți, se pune de asemenea accentul pe infrastructurile de mari proporții și mi se pare că nu se insistă suficient asupra ceea ce ar trebui să fie. Miezul unei noi politici energetice, de exemplu, rețelele de distribuție inteligente, micile unități de producție și, prin urmare, mizele distribuției și micile uh, unități de producție nu figurează momentan în, în document. Am văzut că există uh, mize majore, era vorba de eco-inovare și de domeniul construcțiilor. Sigur că avem nevoie de construcții cu energie zero sau pozitivă, dar în ce fel toate aceste elemente vor fi integrate pentru ca reflecția și informarea noastră să fie pertinente pentru a discuta într-adevăr despre deciziile pe care le avem de luat în materie de infrastructură. Deoarece reprezentanta Comisiei a menționat ea însăși că e important să avem elemente vizând obstacolele în investiții și mai ales în ce privește accesul la credite, de ce nu există în acest text eh, referiri la finanțarea infrastructurilor? Sigur că toate aspectele tehnice figurează, dar uh, e nevoie și de informații referitoare la finanțarea acestora. Apoi, un alt element important pare să lipsească, și anume eficacitatea energetică a acestor infrastructuri. Dacă obiectivul nostru este acela de a avea economia cea mai eficace din punct de vedere energetic, e bine, mi se pare surprinzător ca să nu existe un sistem de evaluare permanentă a eficacității energetice, a infrastructurilor energetice uh, însăși. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Marinescu. Aș dori să cer și eu câteva clarificări de la reprezentantul Comisiei. În recitaluri uh, se menționează Comisia și în special Observatorul Pieței pentru Energie. În textul regulamentului observatorul este, uh, lipsește. Aș dori să știu dacă n-ar fi mai clar ca să se știe precis unde se trimit aceste informații. Comisia este o denumire generică. Observatorul poate ar fi mai, mai clar. Uh, aceste informații se trimit la observator, mai ales că uh, în recital se menționează că uh, și observatorul, comisia sau observatorul va realiza uh, o analiză transsectorială a evoluției și perspectivelor sistemului energetic. Nu se precizează nicăieri unde se, trimit, unde se pot trimite aceste informații. De exemplu, viitoarea Agenție pentru Cooperarea autorităților de reglementare din sectorul energiei va primi aceste informații, va utiliza aceste informații. De asemenea, aș vrea să uh, îmi spuneți ce înțelegeți prin plan multianual de investiții în infrastructura energetică la nivel comunitar. Intenționați să se realizeze acest lucru și ce, ce intenționați prin acest plan să uh, realizați Cereți date. Un proiect, așa cum spuneați, energetic uh, poate avea o durată de 10 ani. Când trebuie date aceste date? În, în momentul de uh, studiu de fezabilitate, în uh, momentul de proiect tehnic, atunci când începe investiția, nu este foarte clar. Vă dau un exemplu foarte simplu, Nabucco țările care participă la Nabucco raportează acest uh, uh, proiect uh, în 2010 sau nu. Pe de altă parte, s-ar putea să fie întreprinderi care investesc în țări din afara Uniunii Europene. Și acea investiție poate să aibă efect asupra sistemului energetic al Uniunii. Trebuie raportate aceste, aceste investiții sau nu? Și spuneați scrie în regulament și spunea și dumneavoastră, Comisia va publica aceste informații compact. Uh, este o problemă, totuși, uh, sunt informații sensibile. Cred că și publicarea, chiar dacă compactă, a acestor informații poate uh, aduce prejudicii din punct de vedere comercial societăților. Deci cum asigurați până la urmă confidențialitatea datelor comerciale? Mulțumesc. Herzlichen Dank, Kollege Bütikofer. Mulțumesc, domnul Butikov. Am două întrebări pentru comisie. Nu e vorba doar de a prezenta informații și statistici, e vorba mai degrabă de a avea o dinamică la nivel politic și nu înțeleg care tip de dinamică politică o are, pe care o are în vedere Comisia cu această propunere. Poate că am putea căpăta niște explicații. Problema este că nu există responsabilitate comună pentru această infrastructură. Sigur, a cita diversele planuri naționale uh, ne arată care este gradul de dependență la nivelul fiecarei țări. Și ne-ar permite, poate, să intervenim la nivel european. Însă, după mine, ar fi important ca, în ce privește infrastructura europeană, să existe organizații prevăzute în tratate, cum ar fi um, Agenția pentru Energie Atomică. Sau ar trebui să colaborăm mult mai mult. Ar trebui să existe o acțiune comună care ar fi mult mai eficace decât să prezentăm pur și simplu niște seturi de informații. Fără a putea depăși capacitatea la nivel național. Domnul Auti. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în ce privește alegerea instrumentelor și coerența cu alte reglementări existente, în document se semnalează opt texte care includ dispoziții ce se referă la infrastructurile energetice. Șapte directive și un regulament. Nu există acum acolo material pentru a simplifica dreptul european și pentru a avea un text pe același subiect simplificat, oare acest regulament este într-adevăr instrumentul cel mai potrivit? Deoarece în explicație ni se spune alegem un regulament pentru că vizăm să obținem un regulament. Ei bine, mi se pare că trebuie să explice de ce se folosește acest regulament, instrumentul regulamentului și de ce nu se revizuiește un regulament mai vechi. În ce privește publicarea informațiilor, avem asigurarea că anumite informații ce pot avea un caracter strategic sau confidențial nu vor fi ă, publicate? Nu există oare un risc aici față de operatori? Și, în fine, Aș dori să mai întreb comisia. Se pare că nu există nicio sancțiune prevăzută. Ce se întâmplă dacă diversele entități nu își respectă obligațiile? Mulțumesc. Domnul Balșu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să primesc un răspuns la următoarea întrebare. Care este interpretarea corectă? Nu am înțeles exact din tot ce s-a spus și din documentația primită. Vorbim aici despre uh, această politică și e nevoie să vizăm atât eficiența energetică cât și producția energetică, dar parcurgând documentele, am încercat să văd cum sunt definite elementele și ce și de, despre ce unități vorbiți atunci când citați uh, megavații de producție uh, electrică? Despre ce este vorba? reglementarea căror uh, tipuri de unități o căutăm noi aici? Se vorbește despre uh, piața energetică europeană și de actori economici care trebuie să capete și să ofere informații. Dar există o mare, un mare grad de impredictabilitate cum putem prevedea ca acești actori să-și adapteze um, producția și investițiile la ce le cerem noi. Din documentație nu am reușit să înțeleg cu ce exact avem de a face. Aș fi vrut să văd o reflectare a tuturor elementelor de politică energetică. Und, uh... Mulțumesc, au fost o grămadă de întrebări și aș dori să mai adaug și eu una. Nu am înțeles exact pentru că există deja obligații de raportare numeroase stipulate în diverse directive și regulamente. Mă întreb uh, de ce nu se colectează acele date și se consolidează acele date și se dorește un nou regulament. Pentru că din partea domnului Verhoeven am auzit că ar fi important să nu se creeze legislație uh, suplimentară inutilă. De aceea întrebarea mea este dacă informațiile de care vorbiți nu există deja datorită cerințelor um, actuale sau ce cerințe de raportare ar fi acum suplimentare prin noul regulament. Și atunci permiteți să dau cuvântul Comisiei pentru multe răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc engleză, pentru că propunerea a fost redactată în engleză. În primul rând, Aș avea... Aș dori să încep cu acele întrebări, să zicem, instituționale. Întrebarea dacă există o distinție între destinația datelor Comisia sau Observatorul Energiei. Nu avem aici o distinție clară. Acest observator face parte din DJ Trend și deci face parte din comisie până la urmă. Nu este vorba de o agenție exterioară sau un organism exterior comisiei. Uh, și în trecut uh, Parlamentul a susținut uh, foarte mult uh, acest gen de agenții și aceste observatoare folosindu-le ca punct de plecare pentru evaluarea situației energetice noi nu încercăm să ne specializăm pe un anumit uh, sector al pieței energetice, ci dorim să avem întotdeauna o imagine de ansamblu privind aceste infrastructuri energetice sau domenii conexe, cum ar fi domeniul uh, petrochimic. Apoi, de ce am uh, ales ca instrument regulamentul din cauza articolelor 284 și 187 din tratatele europene. Aceasta este motivația. Nu avem în acest moment o altă bază legală, un alt articol uh, un alt instrument pe care ne putem baza. Este vorba deci de acest regulament din 1996 și articolul 224 permite Comisiei să solicite informații statelor uh, considerând că e nevoie de eventual deci de aceste informații și aici uh, apare și informația legată de energia nucleară. Aș dori să spun că aici nu este vorba de acele notificări sub egida Euratom. Acolo se vorbește despre intenția de a construi eventual o uzină nucleară sau o centrală. În acel moment, comisia în acest proces ă, trebuie să fie solicitată și așa mai departe pentru a se evita anumite întârzieri. În orice caz, e vorba de un alt tip de raportare. Uh, Acum m-aș referi la raportul de studiu de impact despre care a vorbit și doamna Hall, e vorba de anexa 3. Există uh, o serie de uh, re, obligații de raportare în diferite texte juridice comunitare. Deci o întreagă gamă. Problema este că, spre exemplu, aceste date nu sunt întotdeauna prezentate așa cum trebuie. De exemplu, la Euratom, um, uneori se cere să se trimită date în timpul ciclului de viață, în timpul duratei de existență a centralei, alteori la latitudinea operatorului, iar alteori la începutul acestui proces. Noi însă am observat că în um, texte comunitare mai recente există o altă abordare Uh, acolo se vede foarte mult uh, cât de important a devenit sectorul uh, nuclear în ultima vreme și, în în vedere aceste realități, dorim să reacționăm și noi. Există, de altfel, o serie de propuneri în acest sens în cadrul pachetului Piața Internă, obligația de raportare pentru energie și uh, petrol. Deci, ideea este de a, a evita sarcini administrative suplimentare. Și deci, soluția ar fi fie să cerem direct aceste informații date de la statele membre sau să așteptăm și să știți că suntem în, în legătură strânsă sau cu autoritățile de reglementare de pe piață, lucrăm cu ei din acest sector și ei ne pot furniza anumite date și apoi putem să uh, punem uh, întrebarea statelor membre dacă sunt de acord cu datele furnizate sau și de prezentarea acestora. Și în aceste condiții, furniza, luarea de informații prin acești, să zicem, intermediari ar putea să primească sau nu un dever din partea statului să fie considerat obligație de raportate, de raportare. Am discutat cu cei de la Consiliu și consider că acest regulament este un fel de plasă de siguranță. Uh, se discută în acest context care ar putea fi nevoile viitoare, capacitățile planificate iar s-a constatat că în acest domeniu nuclear, dar și al uh, producției de electricitate în general, există foarte puține date privind capacitățile existente și viitoare. Aceste date sunt deținute la nivelul acestui sector industrial, însă uh, trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu acele state care au anumite probleme legate cu, de autorizații, de construcții și așa mai departe. Ar fi foarte bine ca toate aceste state să sincronizeze cumva furnizarea acestor date și să poate să facă niște evaluări și estimări asupra, uh, să zicem, uh, datei de intrare în uh, funcțiune a anumitor instalații. Pachetul piața internă nu a detaliat uh, acest punct. Deci există loc aici uh, pentru furnizarea unor astfel de garanții și plase de siguranță. Noi dorim să fim pragmatici, vrem să vedem cum se va evolua situația. Uh, putem să luăm informațiile de la acești operatori și să vedem cum reacționează statele membre. Uh, e vorba de date privind petrolul, gazul, pardon, electricitatea și uh, rafinarea produselor petroliere, însă gazul apare în altă parte. Însă până acum, nu, până în acest moment, nu pot să vă spun cu precizie cum vom fi, uh, cum vom reacționa. Ideea ar fi să vă rog să consultați această anexă și să vedeți uh, cum uh, vor evolua planurile de investiții pe 10 ani. Uh, și aici ajung la un alt aspect. Infrastructurile de energetice sunt proiecte pe termen lung și de aceea noi am propus acest ritm de la dată la 2 ani, această regularitate. Ni s-a cerut de asemenea mai multă transparență uh, în ceea ce privește evoluția nevoilor viitoare. Și deci trebuie să existe o oarecare abordare dinamică care să anticipeze nevoile viitoare și aceasta la nivel european. Există, bineînțeles, o serie de state membre care uh, s-au implicat deja, care au deja astfel de posibilități, care au făcut acest exercițiu, care au implicat uh, toate părțile interesate la nivel uh, regional, există consultări permanente, permanente la toate nivelurile, dar nu, nu cred că Uniunea Europeană poate intra într-un astfel nivel de detaliu, însă dacă am avea dezbateri uh, în mod regulat cu statele membre, dacă am fi transparenți cu toții, am putea să uh, avem informație viabilă de la Bruxelles și s-ar putea să fie în interesul tuturor. Pentru că este clar că anumite state se îndreaptă spre situația în care vor fi importatori neți de energie și deci vor depinde foarte mult de ce se întâmplă cu capacitățile vecinilor. Deci această interdependență. Și acum ajung la problema confidențialității și a informațiilor comerciale sensibile. Noi am propus, deci, date agregate pentru, din două motive. În primul rând, pentru a ușura povara administrativă și cred că ni se pare uh, o soluție proporțională. Pe de altă parte, uh, deci, când vine vorba de aceste informații care pot cădea în domeniul public și apoi există, într-adevăr, posibilitatea ca anumite state membre să ghicească în spatele datelor agregate um, date legate de anumiți operatori și, și așa mai departe. Uh, vom încerca totuși să facem în așa fel încât aceste date să nu poate fi recunoscute cu ușurință anumite date care vizează anumite regiuni sau anumite insule vor fi, uh, să zicem, între ghilimele mascate în consecință. În ceea ce privește eficiența energetică și folosirea anumitor infrastructuri, mm, aici e vorba de niște detalii, dar ne gândim, bineînțeles, la acele clădiri uh, inteligente, cu emisii zero. Aici este vorba de partea cerere. Și în scenariile noastre, privind dezvoltarea energetică, ne gândim foarte mult la aceste aspecte. Va trebui să găsim, în ceea ce privește eficiența energetică a, a infrastructurilor energetice, trebuie să găsim un echilibru. Uh, privind până la ce nivel de informații se dorește să se meargă. Noi ne-am bazat pe subsidiaritate și pe latitudinea statelor membre, pentru că se poate ca, de exemplu, în ce privește microgenerarea de energie, uh, deci, în momentul în care um, unități mici de producție sau chiar uh, uh, gospodării produc energie, în acel moment uh, putem să lăsăm să vedem cum se pot eventual comunica informații privind acest tip de, de, de date, uh, să vedem dacă uh, aceste întreprinderi pot fi sau nu obligate să, să raporteze. Uh, aș fi de acord că în ceea ce privește eficiența produc producției de energie, putem să facem mai multe. Ideea este numai, nu numai de a avea acest caracter cali, uh, cantitativ privind uh, capacitățile de producție de energie, ci și felul în care aceste capacități sunt folosite, uh, câte energie produc, în ce fel, ce tehnologie a fost aleasă, care este eficiența generală a instalațiilor, nu știu dacă această informație poate fi sau nu comunicată. Ehm, Aceste informații sunt în orice caz disponibile la nivelul autorităților de planificare și ehm, ideea ar fi ca statele membre să facă eforturi, autoritățile în domeniu să facă eforturi pentru a centraliza datele care există și apoi să le împărtășească cu celelalte state membre. Uh, cred că acestea sunt uh, remarcile mele, caracter mai degrabă general, pentru că uh, nu cred că mergem, putem acum să intrăm în considerațiuni legate de formularea textului și în bilateral, dacă aveți alte comentarii, sunt gata să vă răspund și alte întrebări. Mulțumesc că, cu acestea fiind spuse, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori să vă mai comunic că termenul pentru proiectul de aviz este 2-3 decembrie și dezbaterea cu privire la amendamente, probabil 14 ianuarie, însă în decembrie nu știm ce audieri în ceea ce privește comisarii, ne așteaptă. De aceea, primul termen pe care trebuie să vă notați este 2-3 decembrie, astfel încât uh, grupurile politice să mai aibă timp să vină cu amendamente. Dacă nu există alte solicitări din partea dumneavoastră, luăm ca atare acest punct. Dacă nu mai dorește nimeni să adauge ceva la diverse, dați-mi voie să închei această uh, reuniune. Uh, și să vă urez o cină plăcută. Săptămâna viitoare nu avem reuniune.